Bine, carico... Dragi colegi, hai să începem ședința. Sper că vor ajunge în sală și alți colegi cât de repede. La dimineața a fost uh, foarte plină. Um, continui în limba italiană. E, avem astăzi printre noi uh, pe reprezentanții Observatorului European al încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală. Numai puțin. Deci, avem alături de noi și pe reprezentanții Biroului pentru Armonizarea pe piața internă. Vom avea un schimb de opinii. După cum știți, observatorul se află la Alicante, în Spania, și urez bun venit președintelui observatorului, domnul Antonio Campinos, care se află aici, alături de domnul Hoin, din partea observatorului Ah, ok, deci este acronimul Observatorului European al încălcării drepturilor de proprietate intelectuală. Noi, mulți dintre noi, uh, dorim să înțelegem cât mai bine ce faceți, um, care este rezultatul cercetărilor dumneavoastră, analizelor dumneavoastră, uneori făcute în colaborare cu organismele din statele membre, pentru a pregăti în mod adecvat o inițiativă importantă din următoarele luni. E vorba de uh, textul de legislativ privind uh, drepturile de proprietate intelectuală. Știm că prevenirea contrafacerii este un subiect din domeniul culturii. Uh, am citit cu interes uh, studiul dumneavoastră în legătură cu modul în care pot fi sensibilizați copiii în școli, tinerii, în legătură cu acest subiect. Există un impact uh, și asupra producției culturale creative europene, dar și asupra întreprinderilor, asupra industriei, um, pentru care proprietatea intelectuală este foarte importantă și care se plâng de multe ori uh, de faptul că cresc cazurile de piraterie, contrafacere și că nu se intervine suficient. Știu că faptul că crește importanța acestei, acestui sector are ca și consecință faptul că pe 23 martie 2016 numărul biroului dumneavoastră ar fi, acel, ar fi, va fi biroul pentru proprietatea intelectuală al Uniunii Europene. Dimensiunea culturală a acestui aspect cred că este evidentă pentru toată lumea. Pentru noi e foarte important să vom o dezbatere pe această temă. Dorim să înțelegem cum ați dezvoltat această capacitate de a strânge date, de a compara date. Știm că de multe ori datele privind contafacerea le aflați de la întreprinderi, dar nu sunt neapărat sigure și comparabile. Deci am dorit să știm cum procedați în activitatea dumneavoastră și care sunt instrumentele care vi s-au părut mai eficiente în uh, prevenirea și reprimarea acestor tipuri de contrafacere și ce activități veți avea pe viitorul apropiat. Voi da cuvântul acum, vreo 10 minute sau un sfert de oră, domnului Campinos și apoi vom uh, avea un schimb de opinii cu colegii și apoi posibilitatea de a le răspunde. Vă rog, domnule Campinos. Um. Mulțumesc, doamnă președinte. Orați membri ai Comisiei Cult, doamnelor și domnilor, echipa mea, mea cabinetul meu mi-a pregătit un discurs de 30 de minute. Voi încerca să-l comprim în 10 minute, deci uh, voi uh, și improviza puțin. observatorul european pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală este o creație a Comisiei Europene. Acum câțiva ani, în temeiul unei propuneri a Comisiei și uh, mulțumită unui vot impresionant al Parlamentului European și în urma votului uh, majoritar uh, în Consiliu, a fost uh, constituit oficiul pentru monitorizarea și supravegherea pieței interne. Știți că din 23 martie uh, vom avea un rebranding și vom deveni în anii ce urmează, și sper să fie mulți ani, vom deveni observatorul european al încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală. Astfel sperăm să avem o organizare mai bună a activității noastre. Observatorul, și voi spune pe scurt observatorul de acum încolo, uh, își are sediul la Alicante, uh, are 1200 de Uh, angajați în Tramuros, 200 uh, de milioane buget, uh, urmărim 200 de mii de mărci comerciale, în jur de un milion de brevete și designuri înregistrate. Lucrăm atât în online cât și dosare, cu dosare fizice, în formă fizică de hârtie avem o serie de uh, observ, uh, instrumente, uh, unelte IT, uh, lucrăm cu 22 de limbi de lucru și uh, am dezvoltat și până acum uh, uh capacități uh, considerabile și expertiză specială în domeniul urmăririi respectării drepturilor de proprietate intelectuală cu instrumente IT. De fapt, însă, suntem o rețea în care sunt reprezentate părți interesate atât din sectorul privat cât și din cel uh, public. În ce privește sectorul privat, uh, avem uh, și părți interesate din societatea civilă care uh, Uh, pe care încercăm să le cooptăm uh, în uh, observatorul nostru nu este ușor și asta pentru că societatea civilă are opțiunile ei proprii, dar pentru a, aceia dintre reprezentanții societății civile care au fost de acord să colaboreze cu noi, sunt, cu aceea avem o colaborare foarte bună. Evident că avem și reprezentanți din uh, uh, economia de piață liberă și, uh, evident, avem și membrii în rețea noastră din sectorul public din partea statelor membre. Rețeaua noastră însă trece dincolo de instituțiile europene, colaborarea cu părți interesate europene, inclusiv pe plan internațional în ce privește punerea în aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală, colaborăm cu și mai multe părți interesate și mai mulți parteneri. Proprietatea intelectuală este o, o, o formă de drept imaterial Uh, trebuie mai întâi să identifici proprietatea intelectuală, să o definești și pe, numai apoi poți să o, să o protejezi. Realitatea așadar nu întotdeauna este ușor de uh, identificat, de înțeles chiar. Chiar dacă în Uniunea Europeană am uh, progresat foarte mult în ce privește uh, interpretarea datelor, uh, interpretarea și utilizarea evidențelor, inclusiv în format electronic, uh, Uh, totuși uh, suntem în urmă față de uh, nivelul la care am dorit să ne aflăm. Politicienii, dumneavoastră, reprezentanții popoarelor europene, au dreptul de a lua decizii politice corecte în baza unor informații corecte. În anii Eh, în anii care au eh, decurs de la înființare până acum, eh, sigur avem de prezentat și câteva rezultate. Care sunt acestea? Am crescut ca organizație, dar și legitimitatea organizației noastre a crescut. Suntem o agenție publică ce încearcă să ofere evidențe solide din punct de vedere metodologic, din punct de vedere metodologic Um, metodologia fiind uh, foarte importantă pentru noi. Uh, folosim, uh, folosim date solide pe care le și gestionăm astfel încât să avem întotdeauna un probatoriu foarte solid. Avem câteva studii realizate care deja sunt citate frecvent de instituțiile europene în documentele Consiliului, în documentele Comisiei, în documentele Eh, Parlamentului European, de pildă. Și am elaborat un set de instrumente care sunt eh, frecvent folosite și de agenți economici și de organizații de punere în aplicare a legii, de autoritățile polițienești. Cred că totuși merită să evidențiez câteva cifre care sunt ilustrative pentru activitatea noastră. Mai întâi, am eh, elaborat un, am efectuat un studiu Uh, care copiază metodologia unui studiu realizat uh, similar în Statele Unite, încercând să identificăm uh, care sunt sectoarele industriale care folosesc proprietatea intelectuală cu pregătere, care este ponderea acestora și importanța pentru PIB-ul european și pentru comerțul european. Și cred că rezultatele sunt impresionante. Ele grez de la sine. Nu contestăm că există o relație între aceste industrii și încălcările de proprietate intelectuală, dar ele sunt și cele care generează proprietatea intelectuală. Intelect, proprietatea intelectuală contribuie aproape în măsură de 40% la PIB-ul european. Sectoarele care generează proprietatea intelectuală Uh, corespund uh, uh, unei creșteri în proporție de 35% a creșterilor de ocupare în ultimii ani. Studiile pe care le citez sunt disponibile pentru dumneavoastră și prin site-ul observatorului și din alte surse și sunt mult mai multe cifre și mult mai mulți indicatori decât uh, aceste cifre pe care vi le-am uh, menționat. Pentru că există defalcări uh, pe denumiri geografice, indicații geografice, brevete, mărci comerciale, mărci industriale și așa mai departe. De ce cetățenii europeni uh, sunt preocupați de proprietatea intelectuală? De ce sunt preocupați de contrafacere, de piraterie? Uh, cifrele uh, explică acest lucru și nu sunt deloc surprinzătoare. Însă sunt din ce în ce mai importante în, în probatoriu și în legitimarea activității noastre. Uh, un studiu uh, pe 23.000 de persoane din toate statele membre, care a fost publicat și de Eurostat uh, și care folosește metodologia Eurobarometrului, arată că majoritatea covârșitoare a cetățenilor europeni consideră că fără protejarea drepturilor de proprietate intelectuală am fi într-o situație haotică de fapt ne-am aflat la sfârșitul capitalismului și vasta majoritatea cetățenilor consideră de asemenea că fără proprietate intelectuală, creativitatea și inovarea ar fi puternic afectate în Europa. Până aici în regulă, dar dacă uh, privim uh, percepțiile uh, defalcate, constatăm că peste 30% din cetățenii UE consideră că cumpărarea uh, unor uh, proiecte, articole contrafăcute echivalează cu protestul împotriva multinaționalelor sau a capitalismului. Unii consideră chiar că este un lucru uh, uh, isteț, să zicem, de inteligență să face așa ceva. Da? Și că, de fapt, cumpărarea unor articole contrafăcute nu este o încălcare, o infracțiune majoră până câtă vreme articolul respectiv este folosit doar în scop personal. Sigur că dacă ne gândim la persoanele care sunt de această părere, ne gândim în primul rând la tineri și ponderea persoanelor cu astfel de păreri este cea mai mare în grupul de vârstă 15-24 de ani. Deci uh, uh, există o, o, o disputare, o pune sub semnul întrebării a rolului până acum general acceptat al drepturilor de proprietate intelectuală și politicienii trebuie să răspundă la această dispută. Pe lângă aceste studii pe care le-am elaborat, uh, care uh, sunt uh, importante în orientarea activității noastre, am um, efectuat și studii de monitorizare cu privire la daunele provocate prin încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, prin falsificări, prin contrafaceri și așa mai departe. Mai multe studii au fost deja publicate. Din păcate, la vorbitor este un telefon mobil care deranjează transmisia. Mulțumim pentru stingerea acestui telefon mobil. Cifrele sunt mai mult decât grăitoare, sunt impresionante. Dacă ne gândim la cele cinci sectoare pe care le-am uh, uh, uh, studiat, sectorul încălțămintelor, bijutiriilor și alte câteva, găsim că uh, industria licită pierde în jur de 59 de miliarde de euro anual. Da? Din cauza reducerii vânzărilor uh, uh, licite. 59 uh, miliarde de euro poate nu sună prea mult pentru economiști. Eu nici nu știu cât este asta. Dar uh, vorbim de 1 pe 3 din PIB-ul Portugalei. Și atunci cred că înseamnă deja ceva mai mult. Dacă punem lucrurile în perspectivă așa. Asta înseamnă că uh, aproape 650 de mii de locuri de muncă pierdute sau necreate. Și dacă vrem să traducem aceste cifre în lipsă la veniturile bugetare înseamnă minus 11,5 miliarde euro anual venituri bugetare. Da? Vom, asta este doar un studiu, doar pe 5 sectoare de economie. Dacă am acoperit întreaga economie, poate că am depășit la pierderi PIB-ul Portugaliei. Acest uh, studiu urmează să fie publicat alături de altul pe care l-am uh, elaborat împreună cu OCDE, un studiu care uh, dorește să măsoare costul încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală. Este un studiu care va oferi decidenților politici cifre foarte revelatoare privind acest fenomen. Uh, în ce privește bazele de date, încercăm uh, să uh, adunăm evidențe și date exacte, faptice, cât mai multe. Peste 280 de mari companii au încărcat în această bază de date elemente privind contrafacerea produselor lor. Există o posibilitatea de a înregistra în mod public uh, astfel de date, de a le încărca în baza de date, astfel încât uh, producătorul, deținătorul uh, legitim al unor drepturi de proprietate intelectuală să poată primi feedback privind eventuale copii baza de date este replicată și la autoritățile vamale și la alte autorități, eh, ceea ce crește impactul acestor baze de date în lupta împotriva contrafacerilor. Avem și o colaborare în schimb de date cu DigiGrowth, cu Comisia Europeană, dar pentru că mi-ați oferit doar 10 minute, nu o să vă vorbesc prea mult despre aceste baze de date. Cred că am depășit deja uh, cele 10 minute care mi-au fost uh, acordate. Vă mulțumesc deocamdată pentru răbdare și pentru atenție. Mulțumesc, doamne președinte. Thank you. Molto interesanti questi, anche allarmanti i dati che le. Mulțumesc, sunt date foarte interesante, chiar alarmante cele pe care ni le-ați comunicat. Cred că ele arată că era mare nevoie de acest observator și cred că colegii vor avea multe întrebări ca să înțelegem mai bine din experiența dumneavoastră ce lecții putem trage din această activitate a dumneavoastră sau care ar putea fi direcțiile în care trebuie să mergem și experiențele statelor membre în legătură cu modul în care se poate sau care poate fi impactul prevenirii uh, și luptei împotriva contrafacerii. Acum dau cuvântul colegilor. Hmm, mai întâi, colega Libacica și apoi urmează colega Trupel. Bardzo dziękuję. Mulțumesc. Am ascultat cu interes prezentarea dumneavoastră. Aș dori să mă refer la două aspecte. În ce măsură urmăriți negocierile cu privire la TTIP? Soluțiile americane la protecția uh, proprietății intelectuale sunt diferite de cele europene. Asta ar fi întrebarea dacă aveți informații actuale despre desfășurarea negocierilor și a doua întrebare, ați spus și aveți dreptate că cei între 15 până la 20 de ani sunt cei care încalcă aceste drepturi sau nu le respectă. Aș dori să știu dacă desfășurați programe de informare cu tinerii care se află în învățământul primar, secundar și care trebuie educați astfel ca să învețe să respecte proprietatea intelectuală doamna Trupel. Mulțumesc, mulțumesc pentru prezentare. V-ați referit la problema descărcării ilegale, descărcare în, sfârș, în special din, prin rândul tinerilor. Să știm în ultimii ani că avem și servicii legale cu o calitate mai mare și lucrurile se schimbă. Și dori să știu ce părere aveți de oferta legală. Credeți că e suficient sau e nevoie de măsuri suplimentare? Avem studii și cifre care ne arată că downloadul ilegal a scăzut ar putea fi una dintre strategiile bune, să spunem că avem nevoie de oferte legale ca să-i mulțumim pe oameni să le dăm acces la conținutul pe care și-l doresc. Iar cât privește designul și mărcile, ne puteți spune mai multe despre strategia dumneavoastră, ce faceți în acest domeniu, cum uh, combateți utilizarea legală? Ci sono altri interventi o facciamo fare una prima risposta? Mai aveți alte întrebări sau dau cuvântul mai întâi invitatorului nostru pentru a răspunde? Eu aș dori să înțeleg un lucru. Observarea pe care o faceți, studierea datelor, sensibilizarea și coordonarea la nivel de standarde și indicatori de promovat alături de celelalte observatoare și o, este și o politică de impact al politicilor sau este doar un rol, este, aveți și un rol proactiv și cui trimiteți um, propuneri Comisiei Parlamentului? Puteți aveți o influență asupra părții normative, asupra legislației? Puteți fi ascultați ca organism cu expertiză importantă în acest domeniu? Mă gândesc aici la viitoarea directivă privind copyright-ul. Ați avut sau veți avea posibilitatea de a contribui în această propunere legislativă sau nu este rolul dumneavoastră? I will start with the, with the, the, the Voi începe cu întrebarea, domnule președinte. Am uitat să vă spun în prezentarea mea câteva lucruri importante. Să le luăm pe rând. Parlamentul este reprezentat în acest uh, observator. Plenara observatorului aduce la oaltă sectorul public și cel privat și avem 10 deputați pe care îi uh, invităm anual. În al doilea rând, noi nu avem puteri legislative sau prelegislative în acest observator. Dar prin studiile pe care le facem, prin sondaje și cercetări, încercăm să aducem dovezi. Noi credem că am putea ajuta astfel. Am putea produce recomandări la cererea comisiei. Însă, Puterile legislative țin sigur de comisie, așa cum tot de comisie ține și această capacitate sub supravegherea instituțiilor să conducă negocierile cu privire la parteneriatul transatlantic. Din informațiile pe care le avem, știm doar ce ne dă comisia nu uh, urmărim acest subiect în mod uh, expres. Dacă comisia dorește ceva de la noi, un input tehnic, ne cere acest lucru și îl oferim, desigur. Da, avem însă, pe de altă parte, multe programe prin care încercăm să ne adresăm tinerilor. Sunt multe lucruri uh, de spus. În primul rând, am uh, construit un fond de un milion de euro pentru campanii la nivel național care au apoi o acoperire europeană, proiect care poate fi propus atât de sectorul public cât și de cel privat. Tocmai am uh, început primele 13 proiecte în acest sens. Încercăm să conștientizăm problema rândul tinerilor. Am elaborat și alte proiecte în domeniu atunci când ne-am confruntat cu aceste probleme ale tinerilor între 16 și 24 de ani, am hotărât să elaborăm un tabel pe care să evaluăm anual și bianual tendințele. Ce își doresc tinerii, ce îi îngrijorează, cum le, putem, cum ne putem adresa lor și prin ce canale de comunicare. Știm că tinerii uh, sunt mai dornici decât noi, decât mine cel puțin, cu rețelele sociale, să lucreze pe rețelele sociale, să comunice. Dar vorbim cu ei tocmai pe aceste rețele. Cercăm să transmitem mesaje pozitive. Știm că tinerii urăsc mesajele negative. Deci încercăm să avem o comunicare pozitivă, exam, eh, exemple pozitive, eh, dovezi unde proprietatea intelectuală a făcut într-adevăr o diferență importantă în viața cuiva. Avem un site, cum îi spune, Ideas Power, puteți intra acum dacă doriți, încercăm să ne adresăm tinerilor. Avem multe astfel de inițiative și ne gândim să ne adresăm tinerilor Am uh, copii de vârste diferite. Sigur că se descurcă mult mai bine decât mine pe internet și ajung la informații mult mai repede decât o pot face eu. Deci uh, cercăm să lucrăm împreună și cu școlile, să vedem cum văd aceste problemele, cum le putem trata. Următoarea întrebare? Da, sigur. Există um, alternative și acestea au un efect, sigur. 2000 da, a fost o parte a speech-ului pe care nu am uh, prezentat-o pentru că speram să-mi puneți această întrebare. Deci raportul din 2013 a constatat că între 2008 și 2012 descărcarea ilegală în Norvegia, descărcarea de filme și programe TV, s-a înjumătățit. descărcarea ilegală de muzică a scăzut și mai dramatic. Și acest raport IPSO spune că principal motiv a fost creșterea de, sau apariția de alternative legale, Spotify pentru muzică și Netflix pentru filme și seriale. Sigur că lipsește cercetarea în Europa în acest sens. Sigur că firme nu pot fi găsite legal peste tot, dar par, lucrurile par să se schimbe repede. Deci eu sugerez, pe baza dovezilor pe care le avem, că nu toate țările au o situație leg, uh, identică când vine vorba de conținutul disponibil. Nu există acordurile corespunzătoare între producători ofertanți și statele membre. Calitatea accesului e un punct foarte important dacă ne gândim că la acel tabel, uh, acel top pe care îl facem, 30% din tineri spun că principalul motiv pentru care folosesc resurse ilegale e că ajungeau mai repede la conținutul din resursele ilegale, mai ușor de găsit și mai multe opțiuni, găseau mai multe opțiuni acolo. Și pentru că acest lucru a fost menționat mai des de femei decât de bărbați. Nu înseamnă că femeile gândesc mai rațional, dar există o logică aici. Așadar, studiul nu este complet, dar nu e finalizat, dar direcția e clară. Eficacitate, acces, opțiuni legale, da, toate acestea au un impact. Cel puțin așa se spune. Și nu avem motive să ne îndoim de aceasta. Cât privește celelalte drepturi de proprietate intelectuală, încercăm și revin aici uh, la prezentarea mea inițială să ajutăm autoritățile să combată contrabanda și falsificarea Nu suntem autoritate, așa cum am spus, nu suntem niciun grup politic, dar folosim toate mijloacele pe care le avem ca să comunicăm și să ajutăm autoritățile să lucreze mai bine. Gură un coleg. Mulțumesc. Colegul s a mai cerut cuvântul, vă rog. Georges. microfon. Ok. Ok. Does it... Okay, ah, it Okay. Uh, η ερώτησή μου έχει να κάνει με την ερώτηση της Προέδρου. Mulțumesc. Aș dori să pun o întrebare care are legătură cu întrebarea domnului președinte. Nu cred că ați răspuns suficient de clar invitatul nostru a spus că sunt independenți, dar nu prea și deci trebuie vorbit de buget, de respectarea bugetului. E dificil pentru toți în vremuri grele și există raportul uh, autorității de supraveghere. Aș dori o clarificare relația cu Comisia Europeană și așa mai departe. Și apoi, pe un alt subiect, ați prezentat acel studiu, ați menționat două, trei lucruri foarte interesante. Din câte mi-aduc aminte, 38% dintre tineri descarcă filme ilegal și așa mai departe. 38% sunt de părere că nu fac nimic greșit și că e o utilizare personală. Nici nu s-ar gândi că artiștii, producătorii pierd venituri din această, din această cauză. Apoi ați mai spus că 35% dintre tineri ar crede că site-urile internet că de fapt descarcă legal ceea ce descarcă, că ar fi site-uri legale. Însă e o neînțelegere care n-ar trebui să existe. Aș dori să pun o întrebare pe care mulți colegi o adresează de multe ori. Ce măsuri poate lua observatorul european din forțe proprii? Pentru că aceste încălcări ale acestor drepturi am văzut și noi că nu există măsuri juridice și avem această problemă, iată, continuă și dăunează artiștilor. Grație, Georgos, Mulțumesc, Georgos. Cred că e interesant să, înțelegeți, să răspundeți la ultimele întrebări. Vă rog. A... E vorba de acest model de guvernanță al agenției Uh, observatorul lucrează în baza agenției. E o agenție autofinanțată, nu depinde de bugetul european. Dar observatorul are acest model specific care se potrivește cu cel general și acolo avem reprezentanți din sectorul privat și reprezentanți ai sectorilor publice, statele membre, plus Comisia, plus Parlamentul. Sper că așa s-a clarificat modelul de guvernanță. Nu pot spune dacă tinerii sunt proști sau nu. Însă rezultatele sunt cele care sunt. Și așa este, rezultatele nu sunt bune. Dacă nu facem nimic, se vor înrăutăți dăunează autorilor, cu siguranță, și nu doar autorilor, ce facem? Facem tot ce putem în funcție de mandatul nostru. Nu suntem o autoritate de aplicare a legii, nu suntem o autoritate polițienescă. Avem o responsabilitate de conștientizare, de exemplu. Am făcut un studiu în Uniunea Europeană pentru a înțelege cum inovația, creația și protejarea lor sunt tratate în școli comparând, desigur, cu cele mai bune practici care există în lume, să zicem, în Statele Unite sau în Corea de Sud, poate țări din Nord. Și avem niște concluzii. Și ce facem? Avem discuții cu Direcția Generală REACT, Direcția Generală responsabilă pentru educație și încercăm să creăm două rețele, una de profesori și una de tineri pentru a elabora materiale pe care tinerii le pot profesorii le pot folosi în clasă și pe care tinerii să le accepte în clasă, considerându-le interesante. Elaborăm un agregator de oferte legale pentru a ajuta pe tineri să înțeleagă mai repede unde pot găsi oferte legale. Deci un fel de motor de căutare cu site-uri legale pentru vizionare și descărcare. Și mai dezvoltăm un lucru pe care e ciudat că nu-l avem încă, întrebări adresate adesea legate de copyright. Dacă credeți că e ușor să navigheze în Europa în domeniul copyright-ului, care e complex în sine, în 28 de regimuri diferite, dacă e complicat pentru mine, închipuiți-vă cât de complicat e pentru un tânăr de 12 sau 14 ani. Facem tot ce putem, însă responsabilitatea este mai degrabă pe umerii dumneavoastră. Noi încercăm să facem ce putem face mai bine. Nu suntem perfecti, dar încercăm. Certamente così. Vă mulțumesc. Cu siguranță este așa. Nu sunteți nici un corp de poliție, nici uh, un organism cu o inițiativă legislativă, dar oricum autoritatea dumneavoastră, studiile pe care le-ați făcut, datele pe care le-ați uh, aferit adineauri în legătură cu contrafacerea, um, arată că trebuie făcut mai mult. Deci, cred că este evident acest lucru și anume că e nevoie de un echilibru mai bun între protejarea proprietății intelectuale, pe de o parte, ca element care nu trebuie să fie un obstacol, ci o garanție și posibilitatea de a oferi modele de business diferite care permit accesul legal la conținuturi. A fost foarte interesantă această discuție pentru că, bineînțeles, și putem să vă transmitem, dacă mai sunt și alte întrebări. Poate mai, vom mai avea nevoie și de alte date, deci haideți să păstrăm legătura, nu e ultima dată când ne vedem. Și se mai pune o întrebare acum. Chiar dacă nu mai e timp, am tot, cer, am tot întrebat cine vrea cuvântul eh, și <laughs> dumneavoastră eh, semnalați acest lucru mai devreme sau mai târziu. Uh, Acum dau 30 de secunde colegului Necov, care acum a hotărât să ia cuvântul, dar apoi gata. Încheiem și mai ascultăm doar comisia și răspunsul dumneavoastră în 5-6 minute cu totul. Dai. Благодаря, Силвия. Оценявам го. Имам... Mulțumesc. Am o scurtă întrebare. Ca tânăr, cum aveți de gând să întoarceți tendința. În Bulgaria, de exemplu, tinerii consideră că site-urile de tip torrent și um, descărcarea ilegală e mult mai simplă decât cea legală. Tinerii care descarcă filme ilegal folosind uh, tipuri de tip torrent nu beneficiază de niciun fel de garanții că dacă plătesc, banii vor ajunge la cine trebuie și că nu vor intra în buzunarele unei părți terțe, o organizație nu foarte, cu statut nu foarte clar e mult mai simplu să se facă download ilegal decât legal. Mulțumesc. Acum întreb comisia dacă dorește să spună ceva. Nu, vă rog. Și apoi dau cuvântul din nou domnului director. Mulțumesc, domnul președinte. O adăugire. Informațiile pe care ni le oferă observatorul sunt esențiale pentru noi în momentul în care um, creăm politici în acest domeniu. În momentul de față evaluăm modul în care este pusă în aplicare directiva privind proprietatea intelectuală și datele de la observator sunt foarte utile în acest scop. Și bineînțeles ne vor permite să facem o analiză de impact uh, foarte amănunțită înainte de revizuirea directivei. E adevărat că observatorul nu are prerogative legislative, dar când vine vorba de, la armoniza, de armonizarea de jos în sus, de crearea de rețele între autoritățile statelor membre, are o influență semnificativă. așa cum a anunțat domnul președinte, s-au făcut multe campanii de conștientizare în trecut în statele membre și a spus și e foarte adevărat că mesajul negativ nu funcționează. A fost folosit intens, însă și dacă vă uitați pe site-ul web, veți vedea că au uh, campanii interesante care vizează pe tineri uh, subliniind aspectele pozitive ale proprietății intelectuale. E foarte bine acest lucru. Și la observația unui deputat, sunt de acord, nu din experiență personală, dar știu că poate site-urile ilegale sunt mai ușor de folosit decât cele legale, dintr-un motiv foarte simplu. Site-urile ilegale pot să investească doar în design, să nu plătească pentru drept, pentru că nu plătesc pentru drepturi. Pe baza datelor de la observator, mesajul este că trebuie urmărit eh, uh, site-urile care oferă aceste servicii legale și nu utilizatorilor. Cifrele sunt destul de impresionante, după cum știți, și anume câți bani uh, câștigă operatorii acestor site-uri ilicite din publicitate, mai ales și cooperăm cu observatorul și aici și cu statele membre pentru a vedea cum putem ameliora bunele practici uh, în rândul um, celor care își fac publicitate, să-i convingem să nu își facă publicitate pe astfel de site-uri ilegale. Mulțumesc! Grazie, questo. Mulțumesc, e interesantă această observație. Poate puteți face un uh, concurs pentru, uh, în rândul tinerilor, să refacă designul site-urilor legale. Eu poate o glumă, dar nu în totalitate. Vă rog, aveți cuvântul pentru a încheia dezbaterea. Doamnelor și domnilor, pentru a răspunde la întrebări, câteva elemente. Tinerii fac download ilegal, da, dar se tem ce li s-ar putea întâmpla în urma acestui lucru, pentru că pot să primească virus, să li se fure datele. Bineînțeles, încercăm să vedem care sunt procentele de site-uri care prezintă riscul infectării computerelor. Deci trebuie să oferim și date, să arătăm că lumea, nu e o lume perfectă, există pericole. În al doilea rând, observatorul luptă mult împotriva contrafacerii. Avem memorandum de, de înțelegere cu Europolul și vom semna unul cu Eurojust și finanțăm cu jumătate de milioane de euro Europolul pentru a crea un centru de coordonare a luptei împotriva încălcării drepturilor de proprietate intelectuală pe internet. Sunt uh, doar două dintre măsurile pe care le aplicăm de asemenea. Mulțumesc foarte mult, a fost o discuție foarte interesantă. Să nu ezitați să ne trimiteți informații utile, mai ales în legătură cu industria culturală și creativă și ne vom uh, exprima ulterior în calitate de comisie în legătură cu aceste date, pentru că sectorul ne, ne interesează foarte mult, și sectorul autovizual, tot ce e de competența noastră, dar în general acest subiect al educării publicului, de a găsi modalități pozitive de a educa în legătură cu proprietatea intelectuale poate fi foarte util și informațiile pe care ni le-ați oferit, datele, sunt foarte prețioase pentru noi. Materialul pe care ni l-ați uh, adus va circula în rândul colegilor, dar să păstrăm, deci, legătura și într-o zi vom veni chiar și la Alicante, dacă reușim. Mulțumesc! Bine, colegi, qui... Dragi colegi, continuăm lucrările comisiei noastre. Acum avem punctul 10 de pe ordinea de zi și anume un schimb de opinii cu raportorul Andreea Bocior, Bocor privind evaluarea strategiei UE pentru tineret. E strategia pentru 2018 uh, și putem să o influențăm, să comunicăm pe calea ei cu noile generații și să sunt sigur că și raportorul cât și raportorii din umbră au deschis și consultări directe și știm că noi avem multă responsabilitate în politicile pentru tineri, ca ele să devină orientate, să fie orientate mult mai mult spre așteptările tinerilor, să obțină rezultate și să promoveze priorități europene. Deci ideea este să se facă mainstreaming. Așa cum ne-a cerut forumul internet uh, tinerilor și așa mai departe. Dau cuvântul um, colegei Boxcor și apoi voi da cuvântul raportorilor din umbră și celorlalți. Andreea, te rog. Thank you. Thank you very much. Mulțumesc. Voi vorbi maghiară. A fiatalok által képviselt humán és társadalmi tőke capitalul uman și social al tinerilor este zălogul viitorul nostru european. Suntem cu toții de acord. Uniunea Europeană și statele membre trebuie de aceea să nu neglijeze acest potențial constituit de cei 90 de milioane de tineri europeni care reprezintă un uh, fond de talent nebănuit. Din păcate, uh, diferențele economico-sociale sunt din ce în ce mai mari între diferitele categorii de tineri. Foarte mulți dintre ei uh, trăiesc la limita sărăciei Uh, sunt uh, tot mai izolați, uh, sunt tot mai expuși riscului de radicalizare. Tocmai de aceea este tot mai importantă revizuirea strategiei europene pentru tineri. Știm că în domeniul acesta competențele sunt situate la nivel național, de aceea nu avem posibilitatea de a Eh, elabora instrumente legislative și trebuie să operăm cu metoda coordonării deschise. Asta înseamnă că miniștrii din statele membre, miniștrii de resort, eh, fac niște propuneri care până la urmă se constituie într-o strategie UE pentru tineret. Însă eh, această strategie nu este obligatorie și poate fi implementată după bunul plac al autorităților naționale. Tocmai de aceea cred că ar trebui să, organiz, să fie organizat un mai bun schimb de bune practici, deci în cadrul metodei de coordonare deschisă să fie aplicate mai multe dintre instrumentele deja consacrate în politica pentru tineri. Evident că fiecare stat membru are specificul său la nivel național, se luptă cu probleme specifice și nu există un singur panaceu pentru toți bolnavii. Tocmai de aceea merită să fie preluate și adaptate acele modele care sunt deja eh, consacrate. Strategia eh, UE pentru tineret eh, trebuie reînnoită pentru perioada 2015-2018 după următoarele criterii și în următoarele sectoare ocupare, antreprenoriat, cultură, educație, Eh, bunăstare socială și de sănătate, incluziune socială, tineretul în lume, creativitate și cultură. În cadrul strategiei sunt formulate două priorități. Trecerea din școală în piața forței de muncă și, în al doilea rând, Uh, susținerea implicării politice uh, solidare și uh, sociale a tinerilor. Din păcate, din cauza radicalizării tot mai mare a tinerilor, trebuie ca acest fenomen să fie o preocupare din ce în ce mai mare a noastră pentru a putea contracara acest fenomen. Strategia se desfășoară întotdeauna pe o perioadă de trei ani, așa cum a spus și doamna președinte Uh, în 2003, Gheorghios Papanicolau a fost cel care a evaluat uh, uh, strategia perioadei precedente și eu am fost cei și în raportul meu eu analizez perioada 2013-2015. În decembrie, Consiliul și Comisia au publicat un raport Eh, cu privire la eh, punerea aplicarea noului cadru de referință. Eh, o, a fost revizuită și opinia, avizul experților naționali Uh, am avut uh, și întrevederi cu diferiții comisari, uh, cu reprezentanța ai tinerilor din partea Forumului European pentru Tineret, dar și din partea altor părți interesate. Deci am primit informații din foarte și multe și variate surse. Câțiva indicatori care ne arată trendurile principale în domeniul tinereții, tineretului. Există unele tendințe pozitive eh, de consemnat, chiar dacă ele se manifestă diferit de la stat membru la stat membru. În ce privește abandonul școlar, pe ansamblu constatăm o reducere a acestui fenomen. În 2013 de la 13,9%, în 2015 la 11,9%. Dar eh, și această cifră eh, Uh, trebuie uh, interpretată diferențiat, pentru că în Spania, Italia, Malta sau România cifrele nu sunt atât de îmbucurătoare și sunt mai mari decât uh, media europeană. Generația actuală este cea mai bine pregătită generație din punct de vedere academic dintre toate pe care le-am investigat până acum. În 2014, 37% dintre tineri au o pregătire de nivel înalt o treime din cei între 30 și 34 de ani au o diplomă universitară în timp ce eh, la grupa de vârstă 20-24 de ani 80% au o eh, pregătire, au o, absolvit ciclul secundar complet. La nivel eh, european, sigur, situația se prezintă sub forma unei medii, dar la nivelul statelor membre situația este iar diferențiată. De multe ori nu ajută să ai foarte multe diplome, pentru că nu toate diplomele sunt, capacitează tinerii să-și găsească un loc de muncă. Există Există unii tineri care trebuie recalificați, reconvertiți, uh, pentru ca se putea integra în piața de muncă. Poate că unii au nevoie de învățarea unei limbi străine pentru a se putea mai bine plasa pe uh, piața forței de muncă. Um, tinerii sunt implicați uh, în mod global în diferite forme ale vieții sociale. 2% din tineri, eh, conform Eurostat, fac parte din, eh, sunt membri al unor rețele sociale. Nu putem spune că sunt izolați. Numai că viața socială trăită pe mediile de socializare nu înseamnă interacțiuni fizice. Deci eh, asta înseamnă că oamenii nu se întâlnesc, că există o mare absență la vot, de pildă, tinerii nu își invocă drepturile în societate. În același timp, în ultima perioadă de referință, 50% um, uh, din tite făceau parte dintr-o asociație, dintr-un club, dintr-un grup uh, informal. Credem că acest uh, trend trebuie promovat în, și pe viitor, ca tot mai mulți tineri să facă parte din forme organizate de viață culturală, socială și așa mai departe. Eh, foarte mulți tineri au dificultate în a-și găsi un loc de muncă eh, eh, cât de cât bun, de aceea crește șomajul în rândul tinerilor. Șomajul în rândul tinerilor ca media s-a redus la nivel european, pe când în februarie 2003 2013 șomajul în rândul tinerilor a fost de 99,3%, în 2014, conform unei 5 Eh, cifra comisiei eh, a scăzut la 20%, dar există țări unde avem chiar și un șomaj de peste 40% în rândul tinerilor. Ar mai fi important de spus, de amintit, că eh, din acest, această populație de 90 de milioane, 8,7 milioane sunt șomeri de lungă durată. Uh, există peste 10 milioane care nu au nici uh, un loc de muncă, nu sunt nici înregistrați ca șomeri. Uh, în rândul acestora este cea mai mare radicalizarea și sărăcirea. În total vorbim de circa 27 milioane eh, de tineri, eh, ceea ce înseamnă și proporțional o cantitate foarte mare. Deci există o falie tot mai eh, mare, o prăpastie tot mai mare între cei care sunt împinși spre marginea societății și, pe de altă parte, cei care sunt încrezători în viitor, au studii de calitate, au, fac parte din structuri sociale, participă la viața socială, politică, culturală și Uh, au șanse mai bune de integrare pe piața forței de muncă. De aceea eu cred că trebuie să-i stimulăm pe tineri, în primul rând, să revină în structurile sociale, să contribuie activ la creșterea demografică, să cre- la creșterea economică. Și de aceea este sarcina societății să uh, stimuleze uh, uh, întemerea de familii, procrearea de copii, să stimuleze includerea, incluziunea socială a tinerilor. Consider că strategia UE pentru tineri 2013-2015 trebuie revizuită în lumina acestor cifre pentru a formula noi perspective cu tineri. Prin raportul meu aș dori să fac și unele recomandări privind îmbunătățirea vieței, vieții tinerilor pentru uh, uh, crearea unui, unui nivel echitabil uh, de condiții de viață și de muncă pentru tineri, pentru stimularea conștiinței civice și sociale și pentru împiedicarea și prevenirea radicalizării în rândul tinerilor. Tocmai de aceea Parlamentul European și împreună cu statele membre trebuie să-și asume fiecare responsabilitățile uh, sale um, uh, pentru că uh, această metodă de coordonare deschisă înseamnă mult, dar, de fapt, statele membre sunt acelea care sunt chemate, îndreptățite și chiar însărcinate să facă primul pas. Pe lângă aceste obiective, structura raportului meu uh, cuprinde mai multe capitole în care voi insista asupra unor aspecte structurale uh, importante precum uh, cadrul financiar de susținere a programelor de tineret, voi insista asupra Erasmus și Erasmus Plus, Fondul Social European, garanția pentru, asupra garanției pentru tineri voi analiza responsabilitatea statelor membre în uh, gestionarea acestor programe și fonduri. De pildă, voi analiza în ce măsură și cum anume administrează statele membre garanția pentru tineri. Cred de asemenea că trebuie să evidențiem uh, cultura identificării și promovării uh, talentelor. Trebuie să uh, Uh, uh, ne folosim de acele instrumente care pot uh, stimula revelarea de, de talente, pot ajuta tinerii să-și găsească un loc de muncă conform pregătirii lor, conform cu dorințele și năzuințele lor. Deci, trebuie într-un fel sau altul să uh, Eh, ca tinerii să corespundă exigențelor eh, și nevoilor de pe piața forței de muncă, asta înseamnă că trebuie conciliate nevoile de pregătire din partea eh, economiei cu oferta de pregătire pe care o găsim în burse, în diferite curicule de studii. Ocuparea tinerilor este de asemenea un capitol important și aici mă gândesc, în primul rând, că nu este uh, neapărat uh, impus ca la început tinerii să-și găsească un loc de muncă în sectorul public sau privat, ci vrem să uh, stimulăm și reconversia profesională, recalificarea antreprenoriatului uh, individual, uh, startup-urile și așa mai departe. Apoi, participarea și asum- la viața socială și asumarea unor responsabilități civice de către tineri care până acum nu se implică foarte mult în viața civică publică. Noile uh, canale de comunicare, mediile de socializare trebuie să, să, uh, să participe și ele la, uh, la activitatea de conștientizare în legătură cu aceste aspecte. Cred de asemenea că pe lângă toate activitățile și aspectele vocaționale trebuie să vorbim și despre sănătatea tinerilor și aici sportul este esențial. Um, insist uh, să subliniez că există uh, uh, implicații și impact semnificativ la nivel local și regional. Activitățile organizațiilor pentru tineret sunt foarte mult de apreciate aici trebuie conciliate mai multe puncte de vedere. Eh, mai întâi eh, trebuie să existe o cooperare între școală, familie, biserică eh, și organizațiile civile de tineret. Trebuie să existe un dialog între acești factori și la nivelul autorităților regionale și locale trebuie să existe o coordonare a temelor și activităților de tineret. Deocamdată atât. Vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit. Thank you. Vă mulțumim foarte mult. Este un, raportul a pus în evidență multe aspecte care trebuie ameliorate, chiar dacă de fapt, suntem, de fapt cred că suntem conștienți că ne aflăm într-o nouă fază a relației cu, lumii, cu lumea tinerilor și dialogul structural de care ați vorbit uh, adineauri este foarte bun pentru că ne oferă mai multe posibilități de a discuta ca parteneri deci să trecem într-o nouă fază. E și cred că e foarte interesant că ați subliniat uh, elementele de criză, dar și uh, punctele forte ale tinerilor generații, uh, avantajele lor care trebuie, avantaja, uh, trebuie folosite, valorizate la nivel de cetățenie. Voi contribui și eu la dezbatere Cred că va fi un raport foarte important pentru comisia noastră. Dau cuvântul celor trei raportori din umbră care au cerut cuvântul, colegii Necov, Ciambaschi și Maragal. Necov mai întâi. Mulțumesc, doamnă președinte. Sper că de data asta voi avea mai puțin de 30 de secunde. Uh, am fost raportor din umbră în acest raport și iau, în calitate, iau cuvântul în această calitate, dar și ca tânăr. Câteva elemente. Mai întâi, atunci când creați politici pentru tineri, opiniile, trebuie să țină cont de opiniile tinerilor. De aceea, Am vorbit de, cred că forumul tineretului trebuie să evalueze perioada între 2010 și 2018. Sunt de acord cu analiza în diverse moduri, dar uh, doresc să vă împărtășesc câteva preocupări și să fac propuneri de soluții. Mai întâi, sunt de acord că nu există sinergii între strategia pentru tineret și alte strategii politicile pentru tineri nu pot funcționa de la sine. În strategia pentru formare 2020 nu există un cadru uh, de um, interferență între cele două strategii. E surprinzător pentru că strategia pentru tineret este una dintre cele mai importante. Apoi, raportul spune că 57% din organizațiile tineretului spun că nu sunt ascultate atunci când se elaborează politicile pentru tineret. Tinerii sunt încurajați să aibă inițiative, dar apoi nu se ține cont de părerea lor. Deci, propun să mm, așteptăm feedback-ul din partea tinerilor întotdeauna și după ce le ținem cont de părerea lor, să le dăm și noi feedback la opiniile lor Există câteva tendințe îngrijorătoare. Nivelurile șomajului în rândul tinerilor sunt mai ridicate decât în populația generală, pe de o parte, și pe de altă parte, tinerii din comunitățile de migranți și refugiați sunt uh, și mai afectate de, afectați de aceste fenomene. Deci, avem nevoie de politici de integrare și incluziune. Integrarea nu e simplă, în ciuda eforturilor noastre, și mulți tineri trebuie să accepte posturi, locuri de muncă care nu corespund calificărilor. Ce soluții putem uh, propune pentru a crește uh, posibilitățile tinerilor de a găsi un loc de muncă, trebuie să stabilim priorități în strategie pentru următorii trei ani. Cum ar fi? Să investim în capacități orizontale, Uh, antreprenoriat, învățarea de limbi străine și mobilitatea tinerilor și a copiilor încă din la școala primară. Astfel, tinerii vor avea uh, mai multe, ar fi mai bine calificați și se vor putea adapta mai bine uh, la diferite medii, având în vedere că trăim într-o lume globalizată. O altă soluție pe care vă propun este următoarea. Cred că și capacitățile dobândite în formarea neformală trebuie să uh, primească mai multă vizibilitate și prioritate. Am uh, lucrat la acest obiectiv cu rețeaua de solidaritate. Anul trecut am avut o inițiativă de a comunica în legătură cu formarea informală. Până în 2018 s-au făcut recomandări conform cărora statele membre trebuie să elaboreze sisteme de formare informală. Mai multe țări, ca și țara mea, Bulgaria, sunt în urmă. Altele au performanțe mai bune, dar aceste strategii reprezintă baza pentru a recunoaște noi tipuri de competențe. Apoi se pune problema migranților care uneori nu dețin aceste competențe. Eu cred că validarea formării informală poate oferi avantaje în acest sens, poate fi un instrument eficient pentru o socializare și integrare mai rapidă a tinerilor migranți. Le permite integrare în societățile noastre și cred că în raportul de la Comisia Cult trebuie să se spună acest lucru. Și Având în vedere că colega Boscur a vorbit despre antreprenoriat, eu cred că în acest domeniu trebuie să punem mai mult accentul uh, și pe alte aspecte. Mulțumesc! Al colega... Mulțumesc! Are culeg, cuvântul acum domnul Giambaschi, apoi uh, domnul Maragal. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă Boșcor, dragi colegi, tinerii și problemele lor sunt foarte importante pentru mine. În Uniunea Europeană, tinerii se confruntă cu multe dificultăți și, pentru mulți dintre ei, singura soluție este să emigreze. Astăzi am vorbit despre fuga creierelor. Nu dorim să, se mai, dorim să oprim acest fenomen. Multe statistici arată care e situația în Uniunea Europeană. Peste 5 milioane de europeni sub 25 de ani nu găsesc un loc de muncă. Uniunea Europeană spune că um, șomajul tinerilor este um, o prioritate și are mai multe programe, cum ar fi Garanția pentru Tineri, un nou instrument care are obiectivul de a permite tinerilor sub 25 de ani să primească o ofertă de loc de muncă, de, de formare, de ucenicie sau uh, de învățământ în plus la, în primele patru luni după ce își termină educația formală. Dacă dorim să oferim perspective tinerilor, trebuie să alegem politicile corecte și să ne asigurăm că sunt și puse în practică, puse în aplicare. Ca o politică să aibă succes, aceasta trebuie aplicată și apoi evaluată. Și mă bucur că avem rapoartele privind uh, punerea în aplicare. Noi trebuie să ascultăm organizațiile tinerilor care sunt apropiate de tineri, le cunosc visele și aspirațiile. Trebuie să ascultăm cum cred ele că se poate ieși din criză. Voi citi cu atenție proiectul de raport al doamnei Bocicor. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul domnul Maragal. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, uh, n-am uh, participat la toată intervenția doamnei Bocșcor și îmi cer scuze pentru asta. Dar uh, cred că o să mai avem posibilitatea să ne mai aducem contribuția la acest dosar. În general, aș face următorul comentariu. Um, se vorbește în engleză aici de Youth Policy Throughout Europe uh, și se vorbește de throwing money at problems. Nu prea înțeleg uh, sintagma aceasta. Într-adevăr, de multe ori aruncăm uh, cu bani în probleme speranța că se rezolvă. Dar dacă privim banii cheltuiți pe Erasmus, Erasmus Plus, inițiativa pentru tineri, uh, și altele, care ori mai fi. Și vedem care este rezultatul acestor cheltuieli. Uh, este foarte dificil să stabilești o relație cauzală pozitivă, în special uh, după cele uh, menționate de doamna raportor Bocșcor cu privire la situația actuală a tinerilor în Uniunea Europeană. Am înțeles că situația nu este la fel de disperată în fiecare stat membru, dar totuși nu este cea bună. Dar s-a vorbit și de, despre fonduri europene. Nu s-a vorbit despre mijloacele financiare cheltuite de statele membre, ele însele, pe programe pentru tineri. Deci se pare că aceste politici publice ar mai trebui revizuite într-un spirit foarte critic în privința eficienței lor. Trebuie să se consolideze programele care sunt uh, prevăzute pentru tineri și trebuie reanalizate sub raportul oportunităților. Trebuie de asemenea elaborați uh, indicatori comuni Um, pentru că cifrele de șomaj și așa mai departe sunt uh, cifre pe care le știm. Nu e vorba doar de nu e vorba doar de uh, reducerea per ansamblu a uh, abandonului școlar, de pildă. Trebuie să mergem în fiecare stat membru și să arătăm foarte clar cum se poate îmbunătăți situația. Mai este și o nevoie de o mai mare flexibilitate și de aplicare a principiului subsidiarității, pentru că până la, până la urmă fiecare regiune, eh, fiecare autoritate publică locală, regională are eh, cele mai bune competențe în aprecierea priorităților și nevoilor sale în materie de asistență pentru tineret. Bugetul Uniunii Europene nu a permis Uh, prevederea unei sume mai mari sau creșterea sumei prevăzute pentru uh, tineri. Pentru că nu am putut uh, convinge nici statele membre să își crească contribuțiile. Asta însă nu înseamnă că nu trebuie să ne implicăm mai mult, pentru că, iată, situația o reclamă. pe lângă uh, bugetul european și bugetele statelor membre, uh, putem uh, să mai vorbim și despre programe specifice care sunt adoptate în parteneriat de către Comisia Europeană și statele membre. Poate că și asta este o cale demnă de urmat. Abbiamo due interventi, collega Suidro. Încă două intervenții, colega Svetrova și Tieni. Vă rog să fiți succinți, după care trebuie să dăm și cuvântul comisiei, reprezentanții formului și apoi doamna raportor. Nu mai avem decât vreo 12 minute, vă rog așadar, pe scurt. Mulțumesc, foarte pe scurt. Coșcoci a descris foarte bine situația și uh, potențialele propuneri pentru viitor. Nu are niciun rost să intervină asupra acestor aspecte. Dar, dacă vorbim de cât de eficiente sunt aceste fonduri investite, avem deja răspunsuri. Știm că programul de garanții ajută Știm uh, că proiectul Erasmus pentru educația terțiară, pentru absolvenți, funcționează. E un succes de două ori mai mare, o rata succesului de două ori mai mare în găsirea de locuri de muncă. Știm că acești absolvenți merg și în proporție de 80% votează, așadar sunt mult mai implicați în societate, în comunitate. Dacă programele sunt bune, sunt și eficiente, evident. Apreciez organizațiile care își conștientizează uh, locul, rolul și există o serie întreagă de organizații foarte active și foarte bune. Pentru mine asta reprezintă suficientă dovadă că tinerii înțeleg că Uniunea Europeană este zona unde trebuie să se implice ceea ce e foarte important pentru ei. Când noi creșteam, lucrurile erau mult mai complexe. Cred că ar trebui să-i susținem pe cei care chiar doresc să se implice activ și să rezultate și sigur că trebuie să vedem ce trebuie făcut pentru ca fondurile să fie eficiente, cum spunea și colega din Portugalia. Vreau să-i mulțumesc mai întâi doamnei Andreea Bocșcor. Aș vrea să completez însă cele spuse doamna Bocșcor în trei puncte subținte. Cred că este cel mai important să recunoaștem că nu există tineret fără subsidiaritate. Deci uh, trebuie, uh, nu putem uh, stabili reguli precise și rigide pentru tineret, deci trebuie să facem niște recomandări care să fie cât se poate de flexibile. Deci un lucru foarte important. Și mai am câteva aspecte. În ce privește comunitățile locale, pe de o parte avem un trend de globalizare, cum vorbim de Erasmus, dar, mă rog, Erasmus este o, pentru o parte mică a tinerilor. Uh, Eh, însă trebuie să existe un rol mai important eh, care să revină comunităților locale. Dacă tinerul nu este bine acorat în propriul său mediu de socializare în care a crescut, în care a învățat, atunci nu are șanse nici în lumea largă. O altă chestiune la care țin foarte pers- mult personal pentru că am și lucrat în domeniu este orientarea profesională a tinerilor da? Până când uh, vorbim despre uh, tânărul care este în grija unui învățător, unui profesor, toată lumea știe despre ce vorbim și vorbim cam despre aceleași lucruri. Da? În afara școlii, în afara învățământului uh, formal, există foarte multe variante și alternative de pregătire, de orientare vocațională și profesională a tinerilor. În Europa există în foarte multe țări foarte diferite modele de orientare profesională există un model uh, german de pregătire duală, există un model scandinav, uh, există și un model, să zicem, cu abordare mai polițienească a problemei, uh, care nu ar fi evident de recomandat. Deci trebuie să vedem Eh, dincolo de asta eh, și care este problema, eh, cum este gestionată situația creierii unei vieți independente pentru, pentru tineri, cum poate să-și întemeieze tinerii o, o, o familie, cum se pot stabili undeva, pentru că stabilirea unui cămin Ehm, ehm, o, o primă casă pentru tineri ar fi un obiectiv foarte important de urmărit pentru noi în toate politicile pentru tinere. Mulțumesc. Misiune cu prezente. Și acum aș da cuvântul Comisiei. Are cuvântul directorul, nu, șeful de unitate de politici pentru tineret, domnul Hartung, vă rog. Uh, mulțumesc. Primul rând doresc să mulțumesc raportorilor din umbra, raportorului, pentru prezentarea foarte corectă a situației tinerilor și, de asemenea, priorităților care trebuie tratate. În al doilea rând, mă duc aminte că implementarea unei politici pentru tineri se face special la nivel local și regional. Ceea ce face Uniunea Europeană este să susțină și să complementeze ce se adaugă la nivel național. Atunci, de ce intervenim aici? Noi ajutăm să coordonăm pentru a îmbunătăți talentul tinerilor, pentru a duce mai departe acest talent și pentru a crea un mediu în care tinerii, confruntați cu toate aceste provocări, se pot dezvolta. Pentru aceasta am elaborat strategia tineretului european și ne bucurăm să putem spune că am înregistrat progrese considerabile. Să vă spun unde găsiți aceste informații. Avem raportul despre tineri în sine pentru cititorii care doresc detalii. Avem două documente de lucru ale Comisiei cu privire la situația tinerilor și totodată despre implementarea politicilor de tineret și, peste nu mult timp, vom pune online și monitorul de tineret, unde vom aduna date la nivel european în cei 41 de indicatori, ca și pentru fiecare stat membru în parte. Anul viitor vor apărea următoarele capitole din Wiki uh, Youth, enciclopedia pentru tineri, eu cred că uh, ce e bine e că reușim acum să vedem în toate statele membre politici pentru tineret. Nu cum ultim în urmă, 11 noi state au uh, elaborat astfel de strategii la toate nivelurile și asta e foarte bine. Al doilea element, trebuie să spunem că am ajuns la un acord cu Consiliul, în cadrul acestei strategii de tineret avem cele trei planuri anuale de lucru ale Consiliului, care implementează prioritățile cu aspecte practice în Comisie și la nivel uh, național. Apoi, uh, instrumentele pe care le-am elaborat încep să funcționeze foarte bine, dar tot mai trebuie îmbunătățite aici colo. Și menționat doar două aspecte uh, pe care le consider importante. Pe de o parte, recunoașterea capacităților formale și informale, ceea ce înseamnă că ce facem prin proiectul nostru, oamenii învață la locul de muncă, aceste calități trebuie recunoscute ca să-și poată găsi un loc de muncă. Avem 500 de mii de pașapoarte pentru tineri, dar nu prea sunt folosite. Trebuie să îmbunătățim utilizarea lor. Și un ultim punct, domnul președinte, problema participării. Tinerii nu prea mai participă în mod uh, tradițional democratic, nu participă la vot. Cred că e o parte a acestei imagini, dar pe de altă parte trebuie să spunem că tinerii sunt interesați politic și doresc să participe. Dar uh, instrumentele pe care le-am elaborat mm, arată că nu mai sunt la fel de interesați. Noi uh, se pare că îi educăm pentru lucruri care nu interesează. Noi încercăm să vedem cum putem să ne adaptăm nevoilor lor și asta într-un dialog structurat prin care vom spori uh, legătura cu ei și încă un lucru spus și de antevorbitori, trebuie să dăm feedback tinerilor, să arătăm ce facem cu recomandările lor și ce facem cu sugestiile lor ca să ne îmbunătățim activitatea. Și următorul punct pe care vreau să-l menționez, un ultim punct, inițiativa comisarului nostru de a atinge un milion de tineri cu acest mesaj, tineri care în mod normal nu participă la acest proces democratic, ca să le dăm o posibilitate simplă de a-și face vocea auzită și de a le da feedback. Mă opresc la aceste observații. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc că ați spus lucruri foarte interesante. Mai avem chiar 5 minute. Deci, bineînțeles, pot să vă dau cuvântul un minut. John Wilker este reprezentantul uh, Uh, Forumului Tineretului European. Și apoi dau cuvântul din nou doamnei raportor. raportor vă rog. Mulțumesc. Ne bucurăm să vedem atâți membrii care au notat, au văzut raportul nostru din umbră, l-au citit, l-au discutat, ceea ce ajută această perspectivă. Și credem că e important ca aceste politici să fie elaborate împreună cu tinerii. Văd toate etapele, de la evaluare și până la implementare și numai astfel cred că putem folosi experiențele de la bază, de la, de la fața locului. De aceea suntem foarte interesați să lucrăm cu dumneavoastră pe acest raport ca să creăm mai multe sinergii între diferitele strategii, să le facem uh, să fie mai folosite, să ne coordonăm mai bine, să coordonăm mai bine politicile naționale, să putem face comparații la nivel național și, nu în ultimul rând, să implicăm într totul tinerii și organizațiile de tineret la toate nivelurile. Să începem cu nivelul local, sigur cel mai apropiat de tineri în întreaga Europa. Mulțumesc! Grazie, certamente. Mulțumesc. Cu siguranță doamna raportor și raportorii din umbră um, știm deja că au citit uh, cu atenție raportul dumneavoastră și sunt sigură că vor ține cont de um, exigențele dumneavoastră. Acum dau cuvântul doamnei Boscur pentru concluzii, mulțumindu-i pentru raport. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc și raportorilor din umbră și colegilor mei deputați uh, pentru contribuții. Ele sunt uh, foarte utile pentru mine și aștept să colaborez cu dumneavoastră pentru a putea finaliza un raport uh, de succes uh, în cele din urmă. De asemenea, sper să continuăm dialogul și cu Forumul European pentru Tineri. Mulțumesc, doamnă președinte! Eh, allora, il, il draft report sarà Proiectul de raport va fi prezentat pe 18-19 aprilie și apoi vom avea terminul pentru amendament, dar cea mai importantă informație este aceasta. Vă mulțumesc tuturor. Mulțumesc, doamne raportor, eh, forumului pentru internet, raportorul din umbră și secretariatului. Și acum îl așteptăm pe domnul comisar care sosește. Deci așteptăm un moment să ajungă în sală. Vreți să facem 5 minute pauză? Nicio problemă, ziua a fost lungă, dar vă rog să vină mai mulți colegi în sală pentru că urmează întâlnirea cu domnul comisar. Deci pauză 5 minute.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

Dragi colegi, putem începe. Vă rog să vă ocupați locurile. Putem începe la timp. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență. Um, suntem foarte interesați să purtăm acest dialog cu dumneavoastră. O să continuăm dialogul cu dumneavoastră. Acum trec la italiană. Ne bucurăm mult că vă aflați printre noi, domnule comisar Navracici, la ședința comisiei noastre. Acest schimb de opinii regulat este prevăzut ca parte a dialogului structurat. Vă rog, puțină liniște. Mulțumesc. Deci e un dialog foarte important pentru noi și pentru că anul acesta în anul acesta sper că aspectele legate de educație, cultură, creativitate și domeniul autovidual și politicile pentru tineret uh, vor fi foarte importante. Am discutat de puțin, acum puțin timp despre acestea în cadrul unui raport pe care îl pregătește comisia noastră și știm că pe ordinea de zi a comisiei se află propuneri în aceste domenii și domnul comisar se implică în uh, um, evaluarea Uh, Convenții de la Paris uh, va fi un raport foarte important în legătură cu dialogul intercultural și uh, prevenirea radicalizării. Se pune, avem și subiectul agendei noi competențe, noilor competențe pentru Europa, Skills and Jobs. Deci sperăm că aici, să, în, în centrul discuției, să fie puse politicile de învățământ, de educație, nu doar de formare profesională, dar și de educație, pentru că considerăm că pentru a face față viitorului este nevoie de o bază culturală solidă. Și știm că există și o masă de lucru integrată între DG Ample și DG Educație și ne bucurăm mult că uh, se lucrează, că cele două direcții generale lucrează împreună și pe 24 februarie ministrii educației vor discuta acest subiect cu cei în prezența celor doi comisari. E un lucru important și important ca și Comisia pentru Cultură și Comisia Amplă în aprilie vor discuta acest subiect cu cei doi comisari prezenți la solicitarea noastră, ca să nu există un dezechilibru. Pentru noi e important cadrul european privind drepturile de autor. Lucrăm la raportul privind portabilitatea, care este primul aspect prezentat de comisie. Știm și cerem să se coopereze cu DG Connect în acest domeniu și eu personal am citit declarațiile comisarului pe acest subiect, spunând că drepturile de autor nu sunt o problemă, ci o resursă, o parte a soluției pentru a echilibra situația. Ne bucurăm că se repete acest lucru în cadrul proiectelor comisiei și am auzit și faptul că ați anunțat o nouă diplomație culturală europeană pentru luna martie din partea trei comisari, doamna Mogherini, un alt reprezentant, comisarul Navracici și comisarul pentru cooperare pentru dezvoltare. Parlamentul va participa la punerea în aplicare a programelor multianuale. Este deci o agendă importantă um, a acestui an, alături de chestiunile privind educația din agenda pentru migrații sau migranți. Deci, iată, sunt subiecte care ne interesează. Am dorit să știm ce propune Comisia. Acum vă dau imediat cuvântul uh, pentru un discurs de aproximativ un sfert de oră uh, ca să ne prezentați programul dumneavoastră și apoi voi da cuvântul colegilor pentru a pune întrebări și apoi din nou dumneavoastră să răspundeți. Vă rog. Good afternoon. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult Stimați deputați, permiteți-mi să menționez uh, um, problemele evocate de doamna președinte una câte una. Yeah. Da? Mai întâi, ehm, alături de colega Marian Tyson, lucrez la nouă a Comisiei privind ehm, ehm, calificările. Trebuie să răspundem cererii de calificări specifice, pe termen scurt și mediu. Dar inițiativa noastră trebuie să depășească termenul scurt și mediu. Trebuie să asigurăm că sistemul de învățământ, de educație și formare va forma oamenii cu calificări mai relevante pentru cariere în evoluție, care vor fi din ce în ce mai frecvente. Astăzi, sistemele noastre de educație și formare nu răspund aceste exigențe prea mulți tineri părăsesc școala prea devreme și prea puțini uh, au calificări înalte. Nu suficienți diplomați au experiența necesară, așa că tranziția spre piața muncii e dificilă. Provocarea este uh, ca oamenii să nu, nu aibă doar aptitudinile necesare, ci și atitudinile necesare. Calific, uh, capacități ca creativitatea, rezolvarea de probleme, eh, comunicarea, limbile străine și gândirea critică sunt competențe pe care le caută angajatorii. Cu cât eh, mai devreme tinerii ehm, își însucesc aceste competențe, cu atât mai bine. Unde începem? În clasă, la școală, dacă nu înainte. Dezvoltarea acestor competențe trebuie să, se, în, să, trebuie să înceapă la copiii mici trebuie să fie promovată în școală și în uh, învățământul superior și reactualizată mai târziu prin învățarea la adulți. Avem nevoie de o agendă completă a competențelor pe termen lung care să depășească adaptarea la piața muncii și formarea profesională. Doamna comisar Tyson și cu mine suntem absolut de acord în legătură cu acest lucru și vom discuta toate abordările cu dumneavoastră și cu membrii al Comisiei Emplă și Afaceri Sociale pe 18 aprilie. O competență transversală este foarte importantă pentru mine și anume antreprenoriatul. Unul dintre principalele obiective ale agendei competențelor va fi exploatarea talentului europenilor. Ei trebuie să învețe să fie independenți, rezilienți, creativi și să aibă spirit um, de echipă. A învăța antreprenoriatul în școală poate să însemne că se pot promova prioritățile comisiei dumneavoastră. A avea competențele necesare permit oamenilor să obțină un loc de muncă și astfel mm, să nu fie afectați de excluziunea socială. Trebuie să facem mai multe ca să ne asigurăm că atingem tinerii din toate sectoarele societății și să evităm marginalizarea celor mai vulnerabili și poate spre radicalizare sau extremism violent. Acum aproape un an miniștrii educației din toate statele membre și cu mine ne-am angajat să promovăm valorile noastre civice și incluziunea prin educație. Și foarte curând vom prezenta pași concreți de a pune în aplicare acest angajament la nivel european, național, regional și local. Și acum vă prezint pe scurt anumite inițiative pe care le voi propune. Mai întâi, aș dori să identificăm, intensificăm schimburile între statele membre, să identificăm ce soluții funcționează. Radicalizarea spre violență este o problemă europeană, de dimensiune europene și țările, regiunile și orașele vor avea de beneficiat din descoperirea și punerea aplicarea unor inițiative care au dat deja rezultate bune în altă parte. În al doilea rând, trebuie să profităm cât mai mult de fondurile europene programul Erasmus Plus are un rol crucial aici de jucat. Am asigurat deja că în anii următori 400 de milioane de euro vor fi disponibili pentru proiecte care promovează valori civice și incluziune. Anul acesta voi lansa un apel în valoare de 13 de milioane de euro pentru proiecte în acest domeniu. Acest sprijin trebuie să fie disponibil regiunilor și orașelor care se confruntă cu probleme legate de excluziunea socială. Unele au nevoie mai mult de acestea decât altele. În al treilea rând, trebuie să îi sprijinim mai mult pe profesori. Doresc să folosesc instrumentele existente mai eficient ca ele să atingă un public, mai, un public mai larg. De exemplu, învățarea electronică și platformele de conectare a profesorilor din Europa și din afara Europei pentru uh, a disemina programe. Voi crea schimburi Erasmus virtuale între tineri din Europa și din afara Europei. Vom lansa curând un proiect pilot în care vor participa 10.000 de studenți în acesta. În al patrulea rând, vom crea un premiu pentru cluburile sportive inclusive, pentru a le sprijini activitatea. Voi asigura că modelurile cum sunt sportivii, antreprenorii, artiștii, sau foste persoane radicalizate vor putea merge în școli pentru a vorbi despre experiența lor cu copiii, cu elevii. În al cincilea rând doresc să oferim mai mult sprijin celor care lucrează cu tinerii. Aceștia au un rol crucial în comunicarea cu tinerile din, tinerii din comunități, mai ales din comunitățile cele mai vulnerabile. Uh, Trebuie să ne asigurăm că știu să facă față radicalizării și Comisia va pregăti un instrumentar pentru cei care lucrează cu tinerii, pentru organizațiile pentru tineret. Apoi voi consolida Serviciul European de Voluntariat, care trebuie să fie și mai deschis tinerilor cu mai puține oportunități. Parlamentul European a adoptat recent o rezoluție privind rolul dialogului intercultural, diversitatea culturală și uh, educația în uh, promovarea valorilor fundamentale ale Uniunii. Doresc să vă mulțumesc tuturor, mai ales doamnei Julie Ward, pentru această contribuție foarte valoroasă la activitatea noastră. Acum voi vorbi despre acțiunile pentru refugiații minori nou sosiți. Și aici educația poate avea un rol foarte important de jucat pentru că este crucială pentru a ajuta pe acești oameni să-și găsească locul în societățile noastre. Comisia pregătește un set de inițiative pentru a sprijini integrarea refugiaților și a migranților pe care o va prezenta în primăvară. Și aici, educația este un element central. Mai multe state membre au introdus deja legislație uh, pentru a oferi sprijin și președinția olandeză organizează o serie de activități pentru a ajuta statele să învețe unele de la altele. La nivel european, colaborăm cu centre de recunoaștere în domeniul academic din întreaga Europa pentru a ajuta să facă schimb de experiențe în ajutarea uh, refugiaților pentru ca să li se recunoască diplomele. Dorim ca studenții elevii să-și continue educația sau să obțină calificări cât de repede prin Erasmus+. Plus, Vom oferi și cursuri de limbi online. Dorim ca cercetătorii refugiați să participe mai ușor în acțiunile Marie Curie. Unii poate nu vor răspunde criteriilor de eligibilitate din cauza statutului de refugiați. Promovarea înțelegerii interculturale în Europa este esențială, dar trebuie să facem mai multe pentru a purta un dialog cu partenerii din restul lumii. Diplomația culturală are un rol vital de jucat aici și prin diplomația culturală mă refer la un proces de învățare unii de la alții și de creare împreună bazat pe parteneriate în condiții egale. Avem deja experiențe în acest sens grație sprijinului dumneavoastră și acțiunii pregătitoare în domeniul culturii în relațiile externe ale Uniunii. Am văzut că există potențial considerabil pentru cultură în relațiile externe ale UE. Am recunoscut faptul că multă lume, mulți, mulți tineri din întreaga lume doresc să comunice la nivel cultural cu Europa. Avem nevoie acum de o abordare mai strategică de aceea, Comisia lucrează la o strategie europeană pentru relațiile culturale internaționale și alături de doamna înalt reprezentant, vicepreședinte Federica Mogherini, doresc să creăm o democrație culturală care să um, permită înțelegerea interculturală și să ne permită să creăm relații pe termen lung bazate pe încredere și credibilitate. Schimburile culturale trebuie să fie centrale în eforturile noastre. Știm că aceste contracte directe între oameni care ne permit să comunicăm valorile noastre fundamentale și ideile noastre. Vom colabora cu guverne, dar vom sprijini și operatori culturali și organizațiile lor de pe teren. Strategia noastră nu va adăuga un uh, nivel suplimentar de birocrație, ci va completa activitățile statelor membre, ne va permite să găsim sinergii și să, reunim, să ne punem resursele împreună. Mai multe inițiative au fost lansate deja la nivel european, de exemplu. Păi, proiectul pilot care sprijină rețelele de antreprenori tineri creativi din Europa și țări terțe care demarează și doresc să mă asigur că vom proteja um, de distrugere siturile de importanță culturală care au fost distruse în ultima vreme în alte părțile lumii. Cu Pierre Moscovici ne gândim la, la modificarea legislației privind importul bunurilor culturale în Uniunea Europeană. În fine, ne gândim cum putem folosi sportul în, în diplomația culturală. De aceea am creat un grup la nivel înalt privind diplomația în domeniul sportului. Și vă voi prezenta noi idei din partea Comisiei înainte de vară sau la vară. Um, dacă tot vorbim de sport, au apărut diverse scandaluri în mai multe discipline sportive și a făcut să scadă încrederea în sport. Corupția de la FIVA, dopingul la atletism, sau um, deciderea dinaintea scorurilor la tenis. Parlamentul a adoptat o rezoluție în care ne-a cerut să acționăm și avem de gând să acționăm pe baza activității Comisiei în domeniul bunei guvernanțe um, um, organizațiilor sportive să se angajeze pe calea bunei guvernanțe, ca cei care doresc să facă reforme în domeniul sportului uh, să fie luați serios în seamă. Un alt domeniu important în care Comisia va face propuneri de reforme este domeniul uh, drepturilor de proprietate intelectuală sau copyright-ului. În activitatea noastră privind piața unică digitală dorim să eliberăm creativitatea europeană. Anul trecut ne-am definit obiectivele. Anul acesta vom acționa, mai ales prin propuneri legislative privind distribuirea conținutului protejat de copyright în sfera digitală. Trebuie să găsim un echilibru între a facilita accesul consumatorilor la conținutul uh, în mod transfrontalier pe de o parte și protejarea modelului sectorului cultural european bazat pe licențele conținutului uh, protejate de copyright pe de altă parte. Avem un exemplu în cazul căruia am găsit un, o astfel de, un astfel de echilibru, este propunerea noastră privind portabilitatea din decembrie. Sper că sunteți de acord și că prevederile vor intra în vigoare cât de repede. În același timp, trebuie să ne asigurăm că creația este suficient răsplătită. Trebuie să cre- creăm condiții egale, aceleași reguli trebuie să se aplice tuturor, inclusiv platformelor care beneficiază de conținut protejat de copyright. Și creatorii trebuie să fie răsplătiți corect. E important acest lucru. Nu e ușor să atingem acest obiectiv. Comisia încă cântărește opțiunile, dar, să fie clar, avem nevoie de abordare echilibrată, așa cum am spus în comunicarea noastră privind modernizarea regulilor de proprietate intelectuală de anul trecut. Mă bucur de rezoluția dumneavoastră spre un act al pieții unice digitale adoptată de Parlament în ianuarie, care confirmă că avem aceleași obiective. Voi coopera colegii mei din comisie și cu dumneavoastră ca să ne asigurăm că vom și reuși acest lucru. Voi încheia cu câteva cuvinte despre punerea în aplicare a, pro a programelor noastre cele mai importante, Erasmus Plus, Um, și programul pentru tineret. În cadrul revizuirii cadrului financiar internațional la jum- um, financiar la jumătatea perioadei pentru a determina impactul lor pozitiv. Nu un mare, în mică parte, grație dumneavoastră, avem două perioade, uh, pro- programe care funcționează bine și care sunt bine puse în aplicare. În primul an, Erasmus Plus a sprijinit peste un milion de oameni și a finanțat 18.000 de proiecte programul este mai deschis. Peste 30% din 650.000 de granturi de mobilitate pentru studenți, staff și tineri au fost folosite de cei cu mai puține oportunități. Cifrele care ajung acum la noi pentru anul 2015 um, arată um, sau sugerează un succes similar. Anul acesta vom da prioritate proiectelor care uh, promovează valorile fundamentale, dimensiunea socială, cetățenia activă, comunicarea cu refugiații și migranții. Au existat probleme tehnice, dar am cooperat strâns cu statele membre pentru ca instrumentele din cadrul programului să fie folosite mai ușor și mai stabile. stabile. Um, și ne așteptăm ca situația să se îmbunătățească în lunile următoare. Proiectul Europa Creatoare este acum la viteză de croazieră. În viitor vom consolida acest program și va oferi eh, accesul la granturi eh, și la microcredite bancare pentru cei creatori. De asemenea, vom folosi Creative Europe și pentru eh, programe eh, culturale care să integreze refugiații. Doamnelor și domnilor, contez și pe viitor în suportul noastră pentru aceste inițiative. Susținerea eh, tinerilor este o prioritate pentru mine și sunt încrezător că vom putea atinge obiectivele pe care ni le-am stabilit. De asemenea, eh, investiția în tineri va demonstra atașamentul nostru față de ei și ei vor răspunde cu încredere la uh, vis-a-vis -vis de noi. Trebuie să interacționăm cu tinerii. Săptămâna trecută am, lansat, am lansat a doua fază de dezbateri privind noua narrativă pentru Europa. De asemenea, vom desfășura multe dezbateri cu tinerii în lunile care urmează și vă invit să vă alăturați uh, uh, echipe mele la aceste nego- uh, dezbateri. Acum vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc pentru intervenție, domnule comisar. Consider că cu toții aceia care suntem aici, uh, în sală astăzi, uh, știm să apreciem uh, ambițiozitatea agendei dumneavoastră politice. Avem a face cu un program de activități și măsuri care, iată, pentru prima dată este împărtășit și cu alți comisari. Asta a fost și dorința noastră ca cultura, educația tinerii să fie abordate uh, într-o manieră multidisciplinară de către Comisie. Dau cuvântul mai întâi colegilor deja înscriși. Uh, mulțumesc, uh, domnule comisar pentru prezență, pentru dialogul pe care dumneavoastră îl cultivați uh, cu noi, pentru că cred că este foarte important pentru noi să știm care sunt prioritățile comisiei, ce uh, este pe cale să elaboreze. Trebuie să și comisia să știe care sunt doleanțele noastre, evident. Uh, am fost informați despre o paletă largă de subiecte. Aș vrea însă, dacă se poate, să elaborăm unul dintre aspecte care, din păcate, a fost Uh, atins doar tangențial. Modele de finanțare pentru sectorul uh, cultural și creator. Atât în orizont 2020, cât se cât și în uh, Fondul Social European și alte fonduri, este inclus și sectorul industriilor creatoare da? industriile culturale și uh, creatoare. Uh, se zice în toate aceste programe că acest sector ar fi un principal motor de creștere. Uh, există colaborări între cabinetul noastră și echipa doamnei Benkovska sau uh, altor comisari cum Eh, cum tratați acele, acele teme care, la nivelul comisiei pe care noi eh, le putem trata în aceeași comisie de specialitate a Parlamentului, pentru că avem toate aceste competențe reunite. Deci au diferi, comisarii cu diferite portofolii o strategie pentru abordare integrată a acestor Apoi, în legătură cu Erasmus Plus, au fost organizate mai multe audieri uh, Uh, cu privire la viitorul uh, programului Erasmus Plus și nu toate uh, aceste contribuții au fost pozitive. S-a criticat de pildă că proiectele mai mărunte, mai puțin elaborate, nu mai sunt avute în vedere, că există o, din ce în ce mai mult uh, palpabil un trend de coordonare uh, a unor eforturi mai degrabă decât de schimb de experiențe. Vreau să întreb dacă asta corespunde concepției uh, Comisiei sau dacă nu cumva ar trebui să răspundem prin programele noastre mai degrabă problemelor care apar la baza societății, cum ar fi problema radicalizării, de pildă. N-ar trebui acolo Uh, să, să intervenim, intervenim mai mult, pentru că există regiuni în Europa în care aceste trenduri sunt foarte îngrijorătoare. Am apreciat pozitiv faptul că ați insistat asupra problemei migrației, migranților, asupra posibilităților de integrare prin cursuri de limbă, prin uh, diferite calificări uh, oferite printr-o mediere culturală. Eh, foarte mulți oameni și mulți tineri vin la noi și vor să se integreze rapid în societate. Care sunt mijloacele care stau la dispoziția eh, comunelor, autorităților publice locale? Ce cursuri pot fi eh, oferite aici pentru mai multe și Mulțumesc! Mulțumim și noi, Petra Capeler. Herzlichen Dank. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar Navracici, pentru prezentarea dumneavoastră cu privire la prioritățile pentru următoarea perioadă ce le-ați stabilit. Eu uh, vreau să vorbim puțin despre moștenirea culturală, pe care ați amintit-o și dumneavoastră. Știți că Parlamentul European și noi, Comisia pentru Cultură, uh, am insistat foarte mult împreună cu Eh, Consiliul să declarăm două anul 2018 anul moștenirii culturale. Am înțeles eh, momentan că Comisia Europene eh, nu este neapărat o idee foarte mult agreată pentru că se consideră că n-ar corespunde priorităților momentului pentru Comisia și Uniunea Europeană. Deci vreau să întreb care este poziția dumneavoastră în această privință. Știm că statele membre deja uh, au început eh, și chiar sunt avansate în faza de, diferite faze de pregătire a, unui, a unor programe eh, girate pe această temă. În legătură cu revizuirea programului Erasmus+, Plus, Sabine Verheyen a spus deja că Erasmus Plus este o poveste de succes, un model de succes fără îndoială. Cu toate acestea există o serie de probleme pe care nu cred că aș putea să le numesc pur administrative, ci chiar merg mai departe spunând că uh, voința politică declarată a Parlamentului European pare să fie ignorată, ce puțin parțial, respectiv interpretată într-un mod care nu corespunde intențiilor noastre. Noi am spus că vrem să păstrăm um, programul și vrem să păstrăm și numele programului și pentru, care, pentru că acesta între timp a devenit o marcă importantă. Și pentru că agențiile naționale care gestionează aceste programe deja sunt obișnuite cu programul, cu denumirea programelor. Da? Pentru că în legătură cu Comenius, de pildă, am uh, aflat uh, că din statele membre de multe ori și am auzit uh, în repetate rânduri că Comenius oricum nu mai există. Se spune, ceea ce nu e adevărat, se spune că totul s-a simplificat, dar de fapt birocrația în legătură cu cererile pentru, pentru acordarea unor programe sunt din ce în ce mai complicate și tocmai aceste probleme vrem noi, Parlamentul, să le revedem în cadrul procesului de revizuire al acestor uh, programe. Noi am vrut și am declarat acest lucru că vrem să suprapunem mai bine intențiile cu programele și respectiv realitățile. Ați vorbit despre posibilitatea finanțării unor cursuri de limbă pentru integrarea migranților din fondurile Erasmus+. Dar trebuie să știm mai întâi cât costă integrarea refugiaților în societatea noastră. Noi știam de mult că va trebui să cheltuim bani pentru integrarea lor, dar de unde să luăm acești bani? Și pe mine mă îngrijorează, sincer, că acum se dorește alocarea unor fonduri din niște sectoare sau programe pe care deja sunt subfinanțate. Și dacă îmi vorbiți acum de Erasmus Plus, atunci mă întreb uh, Ehm, dacă finanțăm și asta din Erasmus Plus, atunci unde o să mai apară deficite de finanțare eh, în condițiile în care deja avem o subfinanțare? Deci de unde vreți, domnule comisar Navracis, să luați banii pentru toate acele proiecte foarte ambițioase pe care ni le-ați eh, descris? Pentru că Sincer, nu cred că am fi fericit să auzim că acești bani ar urma să fie alocați din programe pe care le cunoaștem și pe care oricum le-am criticat a fi deja subfinanțate eh, cronic. Ar fi trist să trebuiască să spunem uh, beneficiarilor că nu mai primiți banii ăștia pe care i-ați primit până acum, pentru că trebuie să facem altceva cu ei. Ar fi și un semnal dificil de, de transmis uh, opiniei publice și de justificat în opinia publică. Da? Deci avem nevoie de idee într-adevăr foarte, foarte bună pentru a afla de unde să putem lua banii ăștia. Grazie. E ora colega Liuer. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Luer. Chairman, welcome. Um, we, we heard... Mulțumesc, doamna președinte. Bun venit. Am auzit de dimineață despre raportul cu privire la IT 2020. Prietenul și colegul meu, domnul Krasodevski, este unul din rapoartele principale pe care aceste comisie le va produce în 2016, așadar m-am bucurat să aud această reiterare. Ideea e să susținem statele membre. Este, repet, ideea principală este să susținem statele membre în elaborarea sistemelor lor de educație și formare, schimb de bune practici, culegerea de dovezi și așa mai departe. Și această cooperare uh, trebuie să susțină competențele statelor membre. Și trebuie să întreb domnul comisar cum va garanta subsidiaritatea și competențele naționale în, ase- în asemenea domenii atât de importante. Cum garantați respectarea lor și cum vor adăuga plus valoare. Mulțumesc. Mulțumesc, colegul Tru. Colega, scuze. Mulțumesc. Felicit, mulțumim pentru prezentare. Și trebuie să mă refer la Creative Europe și la Erasmus Plus. S-a tot discutat în ultimele luni și am văzut că există în continuare critici. Lumea spune că sunt prea greu de aplicat. Eu cred că cu această revizuire a planului financiar multianual va fi o revizuire și nu doar un exercițiu foarte mic. Trebuie să revenim asupra acestor aspecte și să le simplificăm. Rămâne problema că oamenii se plâng și îndepărtăm de proiectul european pentru că ne spun că e prea complicat. Nu e deloc distractiv și atunci nu mai tratează, nu mai abordează aceste proiecte. Cred că trebuie să găsim mai multe posibilități să îi ajutăm pe cei care doresc să depună, să, aplice, să participe la aceste proiecte. Și apoi ați vorbit de cultură în diplomație și ați spus că e esențial nu doar să se lucreze cu guvernele, ci să întindem mâna organizațiilor culturale, operatorilor culturale, ONG-urilor, aș mai zice eu. Și am văzut-o și în alte abordări, de exemplu la UNESCO, s-a spus acolo că e foarte important să întinzi o mână celor de la fața locului adică să ajut societatea civilă să se dezvolte. Deci vă susțin în acest sens și propun să mergeți în această direcție. Am și o întrebare. V-ați referit la copyright, la nevoia de a găsi un echilibru între utilizatori și autor și aici aș dori să știu, atunci când am supus acest text la vot, directiva InfoSoc, existat o cerere clară din partea majorității Parlamentului ca Comisia să ceară uh, să existe o taxă pe care platformele comerciale să le folosească, să le ceară când, dacă material protejat este folosit acolo. Și aș dori să știu dacă Comisia a făcut ceva în acest sens. Mulțumesc. După coordonatori vă voi da posibilitatea să răspundeți și apoi voi da cuvântul celorlalți patru colegi care au um, cerut cuvântul. Vă rog. Thank you very much. Mulțumesc. Am văzut că una dintre cele mai mari oportunități de creștere în Europa este în industriile creative și trebuie să găsim un mod eficient și corespunzător de finanțare și de creditare ale acestor IMM-uri și startup-uri. Există această dezbatere dacă avem nevoie de o strategie a acestor politici, o strategie comprensivă, sau dacă trebuie să ne bazăm pe statele membre, pe politicile statelor membre și dacă sarcina Comisiei este să ajutăm statele membre să fie mai eficiente în aceste politici. Și dori să mă duc o contribuție la această dezbatere cu idei noi pentru a ajuta industriile creative în Europa. Eu cred că putem găsi avantaje mari aici. În industriile creative, Europa conduce totuși pe piața mondială. Suntem un uh, pionier și dacă putem elabora scheme corespunzătoare pentru a ajuta startup-urile. Împreună cu domnul comisar Agnesca și cu domnul comisar Oettinger, cu vicepreședintele Katainen, ne gândim la noi oportunități pentru a ajuta industriile europene, diferitele ramuri, desigur. sper că pe viitor vom putea vedea inițiative noi și vom reuși să ajutăm industriile creative. E o abordare coordonată care se, e în curs de dezvoltare. Problema proiectelor mici este adesea adresată de uh, utilizatori din Germania. Și am aici două răspunsuri. În primul rând, ținut cont de observațiile dumneavoastră și continuăm să dezvoltăm acest program Erasmus Plus ca să țină cont și de proiectele mici de scară mică și locale. În 2015, Comisia a luat măsuri pentru a spori numărul de școli participante, sporind șansele altor proiecte mai mici să fie selectate și Conform datelor noastre preliminare, au fost selectate 40% mai multe școli germane în 2015 decât în 2014. 40% în plus. Mai mult decât atât, cererea, uh, acest uh, proiect introduce nou tip de parteneriat, unele mai mici, unele mai detaliate, pentru a spori participarea unor școli mai mici. Este o subcategorie pentru școli și proiecte mai mici. Și a doua parte a răspunsului. Săptămâna trecută am fost în sesiunea plenară a Comitetului Regiunilor. Și acolo am văzut că există un consens larg că eu trebuie să fac tot ce pot pentru a ajuta organizațiile locale. Să le ajut să dezvolte proiecte nou în cadrul Erasmus Plus și să le ajut să atace radicalizarea și extremismul la nivel local. Acesta ar fi platforma reală pentru tratarea radicalizării. Modele bune există, pot fi găsite acolo și autoritățile locale pot uh, face foarte mult în tratarea radicalizării. Deci încercăm să elaborăm, să găsim șanse noi pentru astfel de grupuri, de cluburi sportive, de școli, de ONG-uri la nivel local. susțin întru totul ideea anului uh, european pentru moștenire culturală. Am spus-o mai multe rânduri, cred că și aici, în comisia dumneavoastră. Însă, comisia a decis să blocheze deocamdată orice inițiativă pentru un an european special, pentru că comisia ar dori să facă o evaluare cu privire la rolul, impactul și eficiența acestor ani europeni. Eu susțin ideea și dacă voi avea ocazia, voi mă voi declara pentru un astfel de an european. Cred că ar aduce cu sine avantaje majore turism, protejarea uh, moștenirii culturale, diplomație culturală, dezvoltare rurală, dezvoltare locală și așa mai departe. E o mare șansă, dar deocamdată trebuie să așteptăm. Sunt gata însă să avem o dezbatere în acest sens în comisie. În ceea ce privește Erasmus Plus, plus, nu eu am decis acest lucru, s-a decis mai devreme să avem un cadru comprensiv, mai detaliat, împreună cu Leonardo, Copernicus și așa mai departe. Să avem un cadru mai coerent. Dar dumneavoastră și oricine altcineva puteți folosi numele acestor subprograme. Nu e interzis. Ele sunt folosite zi de zi. De multe ori folosesc aceste nume, Leonardo, Copernicus și așa mai departe. Dacă voi e mai ușor, puteți folosi aceste denumiri. Mai ales dacă e mai uh, ușor uh, să le identificați astfel. În ceea ce privește finanțarea acestor sunt programe, avem o creștere pas cu pas a bugetului și acestea vor fi fonduri noi, resurse noi. Există și câteva programe pe care trebuie să le reorientăm, restructurăm. Care de fapt, sunt aceleași interpretări mai uh, largi, cursuri de limbă pentru migranți, de exemplu, inclus în programul multilingvism. Am avut și înainte aceste resurse, ele au fost îmbunătățite acum și cred că acești oameni au aceste nevoi, iar sistemele de educație din statele membre au aceste nevoi E un lucru util, nu pierdem nimic. Doar încercăm să ajutăm acele școli, acei profesori, migranții care chiar au nevoie. E una din misiunile fundamentale ale Erasmus Plus. Dorim să facem Europa un loc mai confortabil, o societate mai coezivă societate mai coerentă. Apoi, respectarea subsidiarității. Da, e una din obligațiile mele fundamentale. Nu pot depăși aceste frontiere. Și când avem astfel de obiective, de obicei le elaborăm împreună cu ministri. Eu nu sunt un super ministru al educației europene, ci sunt al 29-lea ministru. Eu uh, îi ajut să identifice obiectivele acestor politici. Cred că e o regulă de aur pe care mi-am impus-o să nu uh, trec peste aceste limite. Și sunt de acord cu rolul ONG-urilor în diplomația culturală, cred că suntem de acord aici. Dezbatem acum uh, directiva serviciilor audiovizuale și copyright, problema copyright-ului. Însă e prea devreme pentru a vorbi despre detalii. Activitatea o coordonează vicepreședintele ANSIP. Nu am văzut încă nimic detaliat. Brian. Mulțumesc. Colegele Ferhaier și Camelbat au cerut cuvântul din nou. Foarte pe scurt, ați spus că cu privire la anul european al, Comisia ar face o evaluare și a blocat deocamdată sistemul. Din câte știu, la fiecare an în parte a existat un raport de valoare la final. N-ar trebui decât să citim acele rapoarte create deja. Noi am tot discutat acest subiect aici. În uh, anul pentru voluntariat, am văzut ce impact a avut în fiecare stat membru. Asta era și ideea celor fonduri date să se și evalueze mijloacele uh, și rezultatele. Din câte știu, există așa ceva. Poate digiurile corespunzătoare ne pot spune ce rapoarte există deja. Altfel, mult succes în verificarea efectului acestor ani. A fost foarte multe proiecte, nu doar din fonduri europene, ci din inițiative proprii ale diferitelor grupuri. E un studiu foarte bun. <laughs> Văd multe institute care s-ar bucura de un astfel de studiu. Petra, mulțumesc. Mai am și eu o întrebare despre Erasmus Plus. Nu știu dacă am înțeles eu bine. Avem un sistem, am elaborat atunci un sistem foarte detaliat cu privire la distribuirea fondurilor pe diferitele obiective ale programului. Am înțeles eu bine că Comisia schimbă acum destinația anumitor mijloace. Care e rolul Parlamentului aici? Dumneavoastră, dumneavoastră spuneți că anumite fonduri trebuie ajustate ce face Parlamentul și uh, Consiliul până la urmă. Va trebui noi să decidem dacă mijloacelor li se poate schimba destinația sau părți de program din Erasmus Plus pot fi modificate așa cum le-ați descris? Um, questo punto is better that you can, can reply to this specific Vă las să răspundeți acestor întrebări și apoi dăm cuvântul viitorilor, co următorilor colegi. Ca membru al comisiei, dați-mi voie să spun următorul lucru. A doua întrebare. Nu schimbăm destinația fondurilor cele obiective sociale sunt identificate în uh, Erasmus Plus, Identific- uh, integrarea socială, integrarea noilor veniți, cursurile de limbă, multilingvism. Toate sunt uh, adoptate subiect, uh, a fost un consens în acest sens. Doar uh, restructurăm în interiorul acestor acțiuni cheie și încercăm să tratăm problemele pe care le-am identificat. Nu acționăm fără consimțământul Parlamentului. Sunt aceleași obiective sociale, doar folosim acele fonduri într-un mod mai larg și ținând cont și de noile provocări. Dar continuăm toate proiectele. Nu pierde niciun proiect bani în acest nou sistem. Domnule comisar, vă referiți cu siguranță la planul anual de până în aplicarea unui program, care, bineînțeles, e de competența dumneavoastră prin comitologie, dar uh, noi, prin acest dialog între Comisie și Parlament, vom avea posibilitatea de a vă da sfaturi uh, Ehm, deci va exista un schimb de informații. Înainte și după reuniunile pentru programele anuale va trebui să ne informați, dar amintesc și profit de faptul că se află alături de noi și fosta noastră colegă PAC, care a fost uh, creatoarea programului Erasmus Plus și o salut că noi am stabilit în regulamentul Erasmus și mai ales în Erasmus pragurile, cotele Um, obiectivelor fiecare acțiuni cu un obiectiv maxim. Înțelegem că în fiecare an trebuie să se reinterpreteze anumite priorități, dar regulamentul prevede explicit modul în care se, se împarte bugetul între obiective destul de precis. Asta nu înseamnă că nu va fi loc de, pentru acțiuni strategice, orizontale. Unele ați, ați citat pe unele dintre acestea, acțiunile pentru imigranți și așa mai departe, care sunt noi. Apoi, de mai multe ori și recent s-a spus că e adevărat că statele membre pot să Um, își aproprieze subtitlurile din programul Erasmus și să le precizeze, dar ar fi util ca în revizuirea programului, în loc de comisia poate să folosească sau nu cu tare și cu tare lucru, să uh, se spune Comisia trebuie să folosească. Deci Erasmus Plus este cadrul mare, dar apoi trebuie să se recunoască părțile sale, pentru că s-a creat multă confuzie în, în rândul interlocutorilor. Precizez acest lucru pentru că am avut ocazia. Acum avem patru colegi care au cerut cuvântul. Colega Libacca, colega Soidrova, vă rog. Dar dziękuję. Mulțumesc. Domnule comisar, revin un pic la Erasmus. Cu ocazia unui eveniment organizat de grupul meu, un participant la Erasmus a pus o întrebare. E posibil să se facă legătura între studii și un staj plătit, un, o perioadă de practică plătită? Și având în vedere că se face revizuirea programului la jumătatea perioadei, întreb Comisia același lucru. Ar fi ideal um, pentru a dota tinerii cu uh, calificări suplimentare să se poată face acest lucru. Apoi, în al doilea rând, după părerea domnului comisar, cum se pot crea sinergii mai bune între proiecte din domeniul educației și culturii și fondurile structurale? Planul de investiții Juncker, fondurile de investiții, <clears throat> ar putea deveni aceasta o sursă alternativă care să se adauge bugetului uh, pentru unele proiecte importante? Și doresc să fac un apel la adresul domnului comisar. Continuăm să subvaluăm legătura între cultura și industria culturală și alte sectoare ale economiei, mai ales acest uh, lucru înseamnă că lipsește interesul pentru proiectele din domeniul UE 2020, mai ales în sectorul culturii și al învățământului. Domnule comisar, ați putea să faceți lobby în sensul bun al cuvântului, să alimentați interesul pentru aceste parcursuri în cadrul UE 2020 Mulțumesc. Care cuvântul acum, doamna Soidrova? Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Ne-ați prezentat planul dumneavoastră și reacția dumneavoastră la situația recentă. Pot să vă confirm, dumneavoastră și colegilor, că administrația Erasmus este foarte deschisă și um, răspunde solicitărilor noastre de schimbare, răspunde solicitărilor comunităților, școlilor, profesorilor. Aceasta e experiența mea. Dar a, durează puțin până când condițiile se schimbă, dar e posibil. De aceea apreciez această inițiativă. Cred că trăim timpuri dificile fi foarte complicate. De exemplu, domnul Timmermans a spus că este cea mai mare criză pentru Uniunea Europeană de când a fost, trăim cea mai importantă criză a Uniunii Europene de când a fost creată ea. Și rolul educației crește în astfel de perioade. Noi, politicienii, ne confruntăm cu multe preocupări. Trebuie să răspundem la întrebări privind uh, securitatea, um, avem nevoie de măsuri europene, de noi instrumente și avem o responsabilitate mare. Profesorii pun aceleași întrebări și părinții și studenții care se tem de manipulare, de populism. În Republica Cehă eu pregătesc o masă rotundă pentru profesori și acolo interesați pentru a le oferi informații concrete despre um, politicile instituțiilor europene, inclusiv ale Parlamentului European, pentru că nu au ajuns la aceștia, nu au ajuns la aceștia informații obiective suficiente. La nivel național, Guvernul este responsabil pentru diseminarea acestor informații. Vă gândiți la alte instrumente de informare la nivel european? pentru ministerele din statele membre, apoi programul dumneavoastră de sprijin al educației și culturii sunt foarte importante. Trebuie sprijinite, dar trebuie să fie și monitorizate pentru a li, a li se verifica eficiența și impactul. Și aceasta trebuie să fie o prioritate a Comisiei. Este o prioritate? Și avem nevoie de argumente. Avem nevoie de monitorizare în legătură cu agenda pentru competențe sau calificări. Cine va garanta această agendă? Va fi uh, o inițiativă comună a celor două direcții generale, dar cine va elabora documentul? Eu cred că este o agendă transsectorială se doresc competențe ca rezultate ale procesului de educație și de aceea este o agenda importantă pentru politica în domeniul educației. Aș dori să știu cine va purta responsabilitatea acestei agende. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul acum lui jury watch și apoi colegului Gramaticakis. Mulțumesc, domnule președinte! Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru cuvintele dumneavoastră în legătură cu raportul meu privind dialogul intercultural și diversitatea culturală pentru transmiterea valorilor fundamentale. M-am bucurat mult de rezultate și am primit mult feedback pozitiv de la educatori, profesori, organizații ale societății civile și sper că toți vor folosi raportul pentru a obține încrederea necesară pentru a se dezvolta dialogul dintre oameni și încrederea despre care ați vorbit, pentru că e foarte importantă. Sunt de acord cu multe din lucrurile care au fost puse deja, deja. Când vorbim despre antreprenoriat, ar fi foarte util să putem introduce cuvântul social. Deci, înainte de antreprenoriat, să spunem antreprenoriat social, ca să nu vorbim de antreprenoriat în sine, care poate duce le activități lipsite de scrupule. Noi dorim uh, activități sociale, antreprenoriat social. Dorim și tinerii înțeleg aceste inițiative pentru că le înțeleg ca Uh, mijloace de promovare a egalității și proiecte în școli privind antreprenoriatul social de multe ori uh, sunt, uh, au legătură cu comerțul echitabil. Deci ar fi util să promovați un astfel de limbaj la comisie. Un alt element important este introducerea conceptului STEAM în loc de STEM, adică să se pună să dea importanță nu doar științelor, ci și artelor. La Manchester, eu vin din nordul Angliei, um, avem un, o conferen, conferință de știință Euroscience și avem o parte care se referă la legătura dintre arte și știință sau între cultură și știință și eu voi face o prezentare alături de directorul Siemens deci o firmă mare în domeniul tehnologiei și științei și cooperăm. Siemens înțelege de ce trebuie să, punem, să dăm importanță și artelor. și Comisia trebuie să promoveze această idee. Dumneavoastră trebuie să fiți un ambasador, promovând și artele pe lângă științe. Um, un lucru bun în a fi 28 de state membre este ocazia nemaipomenită de a face schimb de bune practici. Um, nu vorbim singuri, vorbim unii cu alții între 28 de state membre. Putem face schimburi de bune practici pentru uh, educația copiilor mici, pentru uh, formarea profesorilor, pentru um, ocuparea tinerilor. Mulți avem idei, inițiative și putem să le comunicăm. Aș dori de asemenea să subliniez rolul important al educației informale în toate domeniile dumneavoastră de activitate. Vă mulțumesc, spune domnule președinte. Acum dau cuvântul colegului Gramaticakis. Mulțumesc. Aș dori să vorbesc despre o chestiune care nu are legătură la prima vedere cu dezbaterea, dar de fapt are. În această dimineață în calitate de profesor de economie și de om politic, Anul acesta sărbătorim 2400 de ani de la nașterea lui Aristotel, unul dintre cei mai importanți filozofi, filozofi politici și unul dintre fondatorii uh, modului european de gândire și vă lansez o invitație pe care am adresat-o și președintei noastre și tuturor colegilor deputați la, de participare la un eveniment organizat de UNESCO. Vor participa 600 de persoane deja. Și ar fi păcat că încă se pune sub semnul întrebării acest anul consacrat patrimoniului cultural. Domnule comisar, vă rog, ați spus că sprijiniți această idee. Am vorbit mult despre aceasta. Am vorbit despre Erasmus S-au spus lucruri pozitive, altele mai puțin, dar se pare că nu există coordonare în țara mea, care se confruntă cu o criză profundă. Țara care a adus lumii filozofi ca Aristotel și alții, acest uh, program nu mai funcționează din 2014 nu s-au făcut plăți, în 2015 nu s-au făcut concursuri și în 2016 se pare că se va suspenda programul. Am primit toate aceste informații, pot să vi le transmit dacă doriți. Tinerii sunt disperați. Și am fost și eu preocupat de atitudinea dumneavoastră, pe de altfel care poate fi înțeleasă și anume că odată cu restructurarea, modificarea programului Erasmus, a finanțării din cadrul acestor, acestuia și având în vedere presiunile cu care se confruntă Uniunea Europeană, ca aceste fonduri să fie folosite în alte, alte scopuri. Așa interpretez eu lucrurile, dar aș dori să-mi răspundeți la aceste întrebări. Mulțumesc! O ultimă întrebare a Petrei. Mulțumesc pentru ocazie, doamnă președinte. Recunosc că sunt uh, foarte derutată. Trebuie să revin asupra programului, programului Erasmus Plus, pentru că este un program care ne este foarte, foarte uh, apropiat. Domnule Navracici, probabil uh, trebuie să faceți față unei critici care de fapt nu vi se adresează personal, ci comisiei precedente, a predecesorilor dumneavoastră după ce am tot auzit despre implementarea programului, avem impresia, și îmi pare rău că trebuie să spun asta, că uh, Comisia Europeană a stabilit niște priorități și a dispus niște măsuri care nu au nicio legătură cu ceea ce am stabilit noi, Parlamentul Uh, prin deciziile noastre. Și acum se pare că ceea ce uh, face acum Comisia sau intenționează acum este să interpreteze și mai lax uh, programul, astfel încât să, să nu mai, să mai cheltuie banii deloc pe ce intenționam noi să cheltuim. Să știți că promovarea multilingvismului cel puțin intermediul meu, nu înseamnă nici de cum cursuri de eh, eh, limbă pentru migranți eh, și pentru refugiați. Nu asta a stat la baza ideii noastre. Și dacă Comisia acum, dintr-o situație de nevoie, încearcă să facă un fel de virtute și deturnează Uh, obiectivele pe care noi le-am convenit, astfel încât să nu mai aibă niciun fel de legătură cu obiectivele noastre politice declarate, atunci Aștept, cel puțin din partea Comisiei, să vorbească deschis despre această intenție a sa și să ne consulte în ce măsură noi am putea, în situația actuală și având în vedere uh, prioritățile momentului, dacă am putea să uh, susținem prin voința noastră politică o astfel de redistribuire a banilor. Deci știm că banii pe care avem la dispoziție sunt ai naibii de puțini. Și știm că banii sunt cheltuiți în totalitate. Deci, dacă în plus față de aceste limitări și restricții, din aceste uh, uh, finanțări limitate uh, Erasmus Plus, trebuie să mai finanțăm și lucruri care nici nu ne treceau prin minte atunci când am adoptat programul Erasmus Plus, atunci să știți că noi avem pretenția că Comisia să vină la noi în Parlament, să discute cu, despre asta cu noi și să ajungem undeva la un consens în această privință. Iar această revizuire pe care trebuie să o facem acum este tocmai ocazia cea mai binevenită să facem acest lucru. Eu sper să transmiteți apelul pe care îl fac nu numai în numai proprie ci și în numele unor colegi, să transmiteți asta colegilor din comisie. Este, cred, un lucru foarte important de clarificat. Și dacă doriți, domnule comisar, poate ne puteți informa legătură cu acest aspect și cu alte ocazie și eu doresc să amintesc, nu. Întâi colegul Benta și apoi răspund și eu în legătură cu două, trei lucruri. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Au fost uh, formulate multe întrebări interesante, dar eu aș vrea să vă spun altceva. Eu vreau să mă mulțumesc mai întâi pentru inițiativele dumneavoastră. Inițiativele și programele propuse de dumneavoastră pentru integrarea prin sport a migranților, pentru prevenirea radicalizării prin sport, e bine, pentru aceste inițiative trebuie să vă mulțumesc. Democrația prin sport, promovarea micilor cluburi și grupuri de sportive eh, la nivel local, educația prin sport, eh, promovarea organizațiilor care prin sport eh, realizează obiective civice sunt toate obiective foarte lăudabile. Ați vorbit și despre mari organizații sportive. Dacă dorim să păstrăm independența sau autonomia acestor uh, organizații, trebuie să constatăm totuși că uh, aceste organizații de multe ori se situează ele în singure deasupra ordinei. Ați vorbit despre uh, meciuri fixate, despre, despre uh, corupție la, în, în, în sport. Uh, păi atunci vă întreb, nu credeți că ar putea fi abordate aceste mari organizații care au și foarte, foarte mult bani la dispoziție pentru a facilita cofinanțarea prin aceste instituții a unor proiecte, de pildă, cum ar fi finanțarea cursurilor de integrare a migranților prin cursuri de limbă. Da? Ar putea fi democratizate aceste instituții, aceste entități sportive mari prin participare la astfel de eforturi. Au existat și audieri uh, cu reprezentanța FIFA de pildă și am aflat că dotarea financiară a acestor organizații este extrem de bună și marile asociații, organizații sportive ar putea fi implicate pentru că au și uh, puterea politică, dar și financiară de a face așa ceva. Tante, că abbiamo apprezzato, eh, comisario, la... Câteva observații. Mm, câteva reacții la programul bogat și interesant pe care ni l-ați prezentat. Pe noi ne preocupă că până acum, și de sperăm că lucrurile să se schimbe, pentru că realitatea ne spune că cu, cu atât educăm mai mult, vom avea mai multă cultură în Europa. Europa își riscă identitatea pentru că în domeniul educației și culturii um, s-au subevaluat lucrurile. Uh, deci, acest punct trebuie să fie esențial, central în legenda dumneavoastră și nu doar cu o abordare, așa cum am văzut și în, în ceea ce privește proprietatea intelectuală, cu o abordare strict economică. Pe noi ne interesează să creăm personalitățile necesare printr-o educație completă și cultură care să fie rezistente, să devină cetățeni mai conștienți cu un nivel ridicat de cultură. Și um, Trebuie clarificat un lucru. Comisia, nu, Uniunea Europeană este al 29-lea subiect, pe lângă cei 28 de sisteme naționale de educație. Bineînțeles, sistemele naționale de educație sunt de competența statelor membre în ceea ce privește organizația acestea și alegerea programelor, dar știm că obiectivul nostru e mai ambițios este să creăm un spațiu european al culturii, educației și cercetării și să permitem, printr-o recunoaștere reciprocă a sistemelor, a calificărilor și așa mai departe, și cu recomandările pe care le face Comisia Statelor Membre, dacă nu ar avea legitimitatea, când vine vorba de metoda deschisă de coordonare, ce să faciliteze? Egalitatea în oportunități, nu doar pentru tineri, ci pentru toți subiecții ca să se simtă cetățeni europeni. Deci, cetățenia europeană este un obiectiv pe care îl avem prin uh, stimularea de sisteme și de dezbateri. Un alt punct. Industriile culturale și creative. Mă bucur mult că azi ați spus cât de importanță le acordă. Comisia noastră se va angaja în acest sens, dar cu siguranță după ultimele după Cartea Verde, după raportul nostru și așa mai departe, însă nu s-a făcut mare lucru ca acțiune concretă, nu, nu s-a creat o politică a Comisiei. Și cred că DG Cultură și DG Enterprise trebuie să se ocupă de aceasta, așa cum s-a întâmplat în trecut, în urma unor comunicări comune este, acest sector trebuie să fie competitiv nu doar ca piață, ci și ca și competențe. În pachetul skills, deci privind competențele, trebuie să se pună pe picior de egalitate competențe în domeniul culturii, al, de, um, al muzicii, al, din domeniul autovizual și așa mai departe, pentru că atunci când se vorbește despre competențe în domeniul cultural, um, rămânem vagi, ca și cum ar fi ceva accesoriu nu o nouă strategie de creștere și chiar de competitivitate, pentru că noi știm că dăm locuri de muncă în acest domeniu la peste 8 milioane de persoane, reprezintă 5% din, pub, din PIB, deci este un sector strategic. Și acesta trebuie să fie un punct important de promovat la cea masă rotundă. Apoi, anul patrimoniului cultural. Eu sunt de acord cu colegele care au criticat faptul că Comisia în general, reevaluează lucrurile. De altfel, 2016 nu mai este anul uh, niciunei priorități. Nu dumneavoastră, ci comisia în totalitatea sa poate să o facă, dar o face din inerție. Noi uh, citim evaluările de impact din anii trecuți și un lucru să fie clar. Uh, Consiliul European, Consiliul de Ministri ai Culturii, s-au exprimat formal în favoarea anului european în decembrie 2015, sub președinția italiană. Și ieri la Roma a fost a, la o inițiativă, ministrul culturii a cerut acest lucru și a trimis o scrisoare unor miniștri din Germania, <clears throat> din Franța și cred că din Luxemburg, pentru a repeta interesul Consiliului pe de altă parte, Parlamentul s-a exprimat formal, deci, prin raportul nostru, a aprobat cu o majoritate foarte um, largă pentru că anul să fie an cultural. Deci aveți instrumentele la dispoziție pentru a repeta acest lucru la comisie, pentru că eu cred că a abandona această perspectivă care a fost folosită de mulți subiecti, mă gândesc la Europa noastră, dar și la alții, uh, pentru că ar fi o ocazie să pună această strategie în centrul strategiilor politice ale Uniunii Europene. Și un ultim aspect, finanțările. S-au menționat aceste lucruri. Cred că a venit timpul să nu nu, ave, nu vorbesc despre o chestiune strict specifică și anume că ca Comisia să ne trimită o notă mai precisă în legătură cu resursele suplimentare. Dar mai în general, noi ne confruntăm cu două noutăți pentru 2016. Prima este instrumentul financiar nou din Europa Creativă pentru industrie creative în domeniul culturii, audiovizualului și așa mai departe. Suntem în uh, întârziere, avem întâlniri tehnice. Această facilitate va fi foarte importantă cât se va cheltui pentru aceasta. Cred că și DG Connect are responsabilitatea alături de dumneavoastră, dar pentru tot uh, uh, domeniul, nu doar pentru audiovizual și eu vă întreb, nu am putea să, meargă în, să mergem în alte direcție despre care știu că se discute, și în diferitele direcții generale? De ce să nu facem de la început în așa fel încât EFSI, care este cealaltă noutate, fondul de investiții, care încă nu mi se pare că a investit niciun euro în programe de educație și cultură, care prezintă mai multe riscuri, sunt mai puțin atrăgătoare pentru investitori, deci de ce să nu se canalizeze încă de la început fonduri ERSI spre o platformă europeană care să creeze facilitatea de integrare a resurselor pentru a oferi oportunități diferite, care astfel să o explicăm și băncilor și investitorilor, sau nu, actorilor interesați, își cere scuze președinta și să atragem actorii interesați la nivel național. Știu că se discută acest lucru la DG Connect, dar ar fi foarte important ca această discuție să aibă loc între ei și, și cei de la DG Educație și Cultură, pentru că este un subiect mai complex. Doar așa se vor putea găsi resurse suplimentare. Dacă nu, avem un risc Apoi, în legătură cu migranții, spun și eu că trebuie să avem mare grijă, eu înțeleg, nu sunt din principiu împotriva ideii de a prevede acțiuni transportare din Erasmus, de exemplu, pentru Europa Creativă. Știu că ați uh, investit un milion și jumătate într-un col pentru a oferi migranților, asociațiilor proiecte culturale de integrare. Sunt cetățeni, sunt un grup țintă, e normal. Dar Trebuie să ne asigurăm că avem resursele suplimentare după Paris. Trebuie să însemne că Comisia, în bugetul său total, revizuie anumite priorități. Până, lucrurile au mers așa până acum. Politicile nu mai corespund programele. Programele sunt cum sunt, dar politicile trebuie să-și respecte prioritățile de finanțare și așa mai departe. Nu putem să acceptăm că astăzi toată lumea să spună de la Mogherini la Juncker că fără mai multă cultură, mai multă educație și mai multe investiții în creativitate nu putem avea politică externă, nu putem avea politică de vecinătate, nu putem avea politică de migrație, nu putem avea politică de securitate și în același timp resursele să rămână aceleași. Pentru noi acest lucru nu mai e acceptabil. Deci trebuie să fim mai exigenți și să pretindem și puteți conta pe faptul că economia noastră, eh, comisia noastră vă va fi alături, să pretindeți că nu trebuie să luăm pâine de la gura tinerilor care merg cu burse Erasmus eh, la studii, fac și ei ce pot, dar să le cerem că se acordă surse suplimentare pentru aceste politici. Ne-am cerut să crească în domeniul ajutorului umanitar, în valoare de 32 de miliarde din partea europenilor. Am uh, obținut un răspuns pozitiv până la urmă din partea Comisarului pentru Ajutorile umanitare ca 26 de milioane în plus să fie prevăzute în 2016 în, pentru creșterea cotei dedicate educație în taberele de refugiați sau pentru copiii sau tinerii care se află într-o situație de urgență. Deci e posibil acest lucru. Deci haideți să folosim și această facilitate, această posibilitate, pentru că azi 2% din ajutoarele umanitare doar sunt direcționate spre educație. Și apoi spuneți că doriți să se evite radicalizarea, dar dacă avem 400.000 de copii în, în taberele de refugiați din Turcia care au nicio oportunitate de servicii, de învățământ, va fi foarte complicat să evite acest lucru. Îmi pare rău că m-am înfierbântat, înfierbântat așa, dar vorbesc din pasiune sunt subiecte de interes pentru noi și mi-a făcut plăcere să aud aceste noi um, priorități. Puteți conta pe noi ca aliații dumneavoastră, dar cerem mai mult. Deci să nu se ia din fondurile programelor pe care le avem deja. Thank you very much. Just let me... Mulțumesc uh, foarte mult. Permiteți Acum să revin la remarcile colegilor din sală. Atunci când uh, identificăm noi accente în Erasmus Plus, atunci o facem întotdeauna în cadrul uh, flexibilității conferite de program. Uh, și niciodată nu facem fără consultarea altor servicii. Atât eu cât și echipa mea și cabinetul meu suntem în contact permanent cu toate, toate persile interesate și în uh, următoarea întâlnire a uh, Comisiei pentru Cultură, împreună cu serviciile conexe, vom avea un schimb de experiență chiar cu dumneavoastră pe această temă, o informare în legătură cu noi evoluții, cu prioritățile care se impun datorită situației uh, concrete. Domnul Librațcas, dacă bine am înțeles, dumneavoastră vorbiți despre nevoia combinării eh, eh, programelor vocaționale cu Erasmus+. Plus. Există în cadrul Erasmus Plus un subprogram care eh, sprijină ucenicii și care conferă în jur de 15.000 de burse pentru pregătire vocațională pentru ucenici, pentru calfe. Chodzi o to, że jeżeli student... Domnule comisar, îmi cer scuze, dar este vorba de următoare situație. Dacă un student în cadrul programului Erasmus se deplasează într-o altă țară pentru a studia, atunci, în același timp, vorbeam de posibilitatea absolvirii unui, unei practici profesionale corespunzătoare calificării teoretice pe care o parcurge, tot în aceeași țară. Uh, you, you intend paid by, scusate, pagato da uh, altro soggetto? Uh, vorbiți de o pregătire care să fie plătită în cadrul aceluiași program, aceluiași subiect sau poate vreți să ne lămuriți? Ah, I'm sorry. Podmiot, który przyjmuje studenta na praktykę. Vorbesc de posibilitatea ca acela care primește studentul în cadrul unui schimb Erasmus să uh, finanțeze acest stagiu practic, dar să nu existe o coliziune, o contradicție între stagiul Erasmus Plus și uh, stagiul practic uh, pe care studentul îl, obs, uh, uh îl efectuează la o unitate economică, la un agent economic care plătește uh, stagiarul pentru această activitate. Da, poate că am putea să lămurim această posibilitate Poate ne oferiți câteva informații în legătură cu resursele care sunt uh, prevăzute în acest an pentru Erasmus Plus și în ce măsură pot fi ele ajustate în acest fel. Și în rest, cred că trebuie să vă lămuriți în plan bilateral. Mulțumesc, domnule președinte. Agenda Skills este, în esență, o strategie de creștere a aptitudinilor, în special în direcția uh, combinării uh, uh, sistemelor de pregătire vocațională cu cele academice și piața forței de muncă. Puncta, implementarea agendei Skills va fi în principiu sarcina statelor membre, ca și în cazul garanției pentru tineri, și ca și în mai toate uh, politicile și instrumentele de politici uh, care vizează până la urmă integrarea pe piața forței de muncă. Noi putem asista statele membre prin programe dedicate, putem Uh, uh, a oferi un ajutor în ce privește uh, campaniile de conștientizare în legătură cu importanța educației vocaționale, dar până la urmă rămâne sarcina statelor membre să se ocupe de arta. Sunt cu totul de acord în ce privește mențiunea lui Julie Ward în legătură cu antreprenoratul social. Una dintre cele mai mari provocări pentru noi va fi să facem uz și să exploatăm, uh, uh, să facem uz de uh, educația informală. Info, educația informală poate fi instrumentul cel mai flexibil de integrare a noilor veniți, fie prin activități educaționale, fie prin activități culturale sau sportive. Educația informală are foarte multe posibilități eh, ce pot fi eh, utilizate pentru integrarea socială a celor nou veniți. Încă o dată, vă mulțumesc pentru invitația lansată la aniversarea eh, Eh, jubileului aristotelian, eh, să știți că Grecia nu este o țară mică, nu? Țara nu se desfinește prin eh, teritoriul său. Moștenirea culturală, istoria politică a unei țări contează foarte mult în definirea bogăției sau dimensiunii adevărate a unei țări. Cu atât mai mult mă doare să știți că Erasmus Plus are dificultăți în Grecia. Ehm, dar uh, agențiile naționale par să, care gestionează aceste programe par să aibă dificultăți. Uh, avem o comunicare foarte uh, directă cu autoritățile elene și sper să putem soluționa rapid aceste probleme și să relansăm programul Erasmus Plus pentru acest an, pentru că în anii trecuți dumneavoastră în Grecia ați fost foarte activi. În ce privește sporturile, sunt de acord cu rolul pe care sportul îl poate juca în diplomația internațională. Există într-adevăr o diplomație prin sport. Și avem uh, la comisie un grup uh, la nivel de, de lucru la nivel înalt care investigează posibilitatea, uh, posibilitățile pe care le comportă diplomația prin sport. Avem deja un număr considerabil de exemple foarte bune de integrare socială prin sport pe 2 martie cu intergrupul pentru sport uh, vom, ne vom deplasa la Crainem, o comună aici în apropiere, unde este în curs de desfășurare un proiect uh, de integrare socială foarte important cu participarea sportului, dar există și alte exemple foarte bune din uh, teren Uh, Brussels Sports, de exemplu, care integrează refugiați, integrează romi, uh, alte minorități și putem uh, să folosim aceste exemple ca modele pentru cooperarea pe viitor prin intermediul sportului. Există și un alt grup de lucru care tratează problema bunei guvernanțe în sport. Și acesta este grupul de lucru care cooperează cu așa numite organizații sportive mari. Uh, grupul de lucru uh, uh, cuprinde membrii și reprezentanții acestor mari organizații sportive. Din câte știu, următoarea mare reuniune a acestui grup de lucru este în vară. Sigur că depinde de marile organizații sportive, în ce măsură decid să adere la implementarea unor principii de bună guvernanță, și în ce măsură își doresc în mod activ să-și uh, îmbunătățească standardele etice și profesionale. Mulțumesc, uh, domnule comisar, pentru această întâlnire care a fost foarte fructuoasă pentru noi toți, uh, cu participări și contribuții foarte valoroase din partea tuturor colegilor. Um, sperăm, evident, că după această întâlnire aceste priorități ale Comisiei uh, pe care le-ați menționat uh, vor fi împărtășite și cu noi, astfel încât uh, spiritul european să fie trăit cu adevărat aici. Uh, se împlinesc 20 uh, de ani de la uh, primele proiecte de voluntariat în Europa. S-a creat între timp Serviciul European de Voluntariat. După anul voluntariatului știm că s-a elaborat o carte albă a voluntariatului, vrem să vedem realitățile, vrem să vedem concluziile sau le auzim cât de repede. Noi suntem, știți, dispuși să vă primim tot timpul la mijlocul nostru pentru a primi cele mai noi detalii din portofoliul dumneavoastră. Vă mulțumim încă o dată.